<laughs> Okay, everybody, could you take your seats, please? Bună ziua, vă rog pe toți să ocupați loc. Okay. Okay, I'm, I'm happy to open uh, this meeting. Îmi face plăcere să deschid reuniunea de astăzi. Mai întâi, uh, haideți să adoptăm ordinea de zi. Obiectează cineva? Nu? Atunci trecem mai departe la comunicările președintelui. Și vă spun cu bucurie că nu sunt niciuna, astfel încât trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, și anume schimbul de opinii cu uh, secretarul general al OCDE, domnul Angel Guria. Este prima dată în um, mandatul nostru când uh, OCDE-ul participă la o um, ședință ECON și ne bucurăm că putem coopera mai îndeaproape. ținând seama, desigur, de rolul specific al fiecăruia în această cooperare. Secretarul general uh, va avea o intervenție de aproximativ 15 minute, după care, ca de obicei, vom trece la o sesiune de întrebări și răspunsuri urmând ca, în funcție de numărul de intervenții, să le luăm individual sau în grup. Acestea fiind spuse, aveți cuvântul, domnule secretar. Mulțumesc frumos, doamnă președinte. Dați-mi voie să vă spun că îmi face plăcere să fiu uh, alături de dumneavoastră. Am avut uh, o relație strânsă cu domnul Pătăring, apoi cu domnul Buzek și uh, acum cu domnul Schulz, pe care îl vom întâlni mâine. Și Desigur, și cu doamna președintă Bowles am uh, avut o întâlnire în acea sesiune unde au fost toți uh, președinții comisiilor uh, și nu am avut întotdeauna succes în uh, încercările noastre de a uh, milita pentru aceleași obiective pe lângă uh, puterea executivă și ECOFIN. Uh, alături de Antoni Gurci, uh, șeful Departamentului de Comunicații și Relații Publice, și doamna Gabriela uh, um, Ramos, uh, șef de personal la OCD, și uh, Sebastian Barnes, expert pe problemele economice ale Europei și uh, eurozonei euro, Uh, doamna uh, ambasador uh, al Uniunii Europene la OCDE, îi salut și prezența dumneai alături de noi, desigur că o cunoașteți cu toții. Uh, Așadar, ne face o plăcere să uh, ne adresăm uh, Comisiei dumneavoastră pentru afaceri economice și monetare. Eu uh, vin în fața noastră pentru prima dată în această calitate și vrem ca acesta să fie un punct de pornire pentru un dialog intensificat. Dați-mi voie că pentru, să spun că pentru noi relația cu Parlamentul este de o importanță critică și 21 dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene sunt și în OCDE. 21 state membre ale Uniunii Europene sunt în uh, OCDE. Din cele 34, 21 sunteți dumneavoastră. De aceea, relația cu acest Parlament este pentru noi de importanță deosebită. Aș putea să spun chiar că este cea mai importantă instituție datorită calității de uh, membru în uh, OCDE, dar și datorită capacităților pe care Parlamentul le are uh, în ceea ce privește procesul legislativ, stabilirea normelor și uh, capacitatea de uh, legiferare în sectoarele de care ne ocupăm noi. Uh, în uh, ultimii uh, ani am uh, trăit cea mai gravă criză economică din timpurile noastre. A trebuit să facem față problemelor piețelor financiare și provocărilor economice și de ocupare a forței de muncă, încercând totodată să restaurăm încrederea și să dăm oamenilor încredere în legitimitatea democrației. Uh, Însă nu am ieșit încă din uh, ceață cu totul și trebuie să uh, găsim uh, soluții uh, pe termen scurt și termen lung. În ultima perioadă uh, Totuși, uh, norii uh, au dispărut puțin, acțiunile recente din Europa au oferit o soluție pentru Grecia, apoi uh, Banca Centrală Europeană a asigurat lichiditățile necesare pentru sectorul bancar și țări precum Italia, Spania, Portugalia și Regatul Unit au trecut la o consolidare financiară și reforme uh, majore. Uh, iar peste Atlantic, economia um, Statelor Unite începe să înflorească. nu putem spune încă că lucrurile s-au rezolvat. Există încă probleme rămase din urma crizei, încrederea în piață este încă uh, zdruncinată și, mai mult decât orice, perspectiva pe termen lung a Europei într-un mediu competitiv global este pusă sub semnul întrebării. Trebuie să trecem, uh, să mergem la nucleul crizei pentru a baza, uh, pentru a soluționa uh, problemele a întări competitivitatea și a stabili un echilibru. Toate acestea reprezintă o provocare majoră pentru, Constituții, pentru guvernele și um, statele europene. Încrederea în abilitatea de a aborda în mod decisiv uh, criza datoriei suverane este încă fragilă. Uh, Solicităm uh, și considerăm că este nevoie de un uh, zid, un firewall mai puternic pentru a rezista în fața problemelor um, piețelor. Și eu aș spune chiar că avem nevoie de cel mai tare zid cu putință pentru a șoca piețele, astfel încât acestea să evite și să facem încât, astfel încât să reducem cu totul șansele ca aceste lucruri să se repete. Și cu cât acest zid de protecție este mai puternic, cu atât uh, problemele vor fi mai reduse. Cu cât uh, zidul va fi mai vulnerabil, cu atât piețele vor fi mai încurajate să îl uh, forțeze, să vadă dacă merge sau nu. Deși criza europeană este o problemă semnificativă, nu putem închide ochii în fața altor realități. În ultimii 10 ani, economiile emergente au adus o contribuție tot mai mare la creșterea economică, mutând centrul de gravitate spre uh, centru și pe est. Uh, economiile emergente reprezintă acum aproape 50% din PIB-ul mondial, uh, Uh, departe de cei 36% uh, din uh, momentul creării OCD-ului în 1961. Dinamismul economic al acestor țări îl depășește pe cel al regiunilor mai avansate. Calculele ne arată că tendința de creștere, adică pe termen mediu și lung, pentru Uniunea Europeană este cam 1,5% pe an. În timp ce Statele Unite sunt undeva la 2%, iar statele emergente la 8-9% chiar la sută, India, China. Acest lucru se numește transferul de prosperitate în termeni reali. 1,5 pentru uh, Uniunea Europeană, 2, 2,5 pentru Statele Unite și 7-8% pentru această zonă. De aceea transferul de, proprietate, de uh, prosperitate se întâmplă atât de repede, de 3-4 ori mai mult uh, față de zona dezvoltată. Uh, Europa se confruntă cu o uh, concurență din Statele Unite, Canada, Australia, chiar și India și China pentru cei mai inteligenți studenți. Uh, they came out head and shoulders above everybody else, but the- în educație, studenții din uh, Shanghai și din alte provințe, provincii din China sunt mult mai buni decât cei din Europa uh, la uh, clasificările PISA. Investițiile au scăzut în multe state europene și inovațiile sunt, pentru inovație se cheltuie mult mai puțin decât în Orient, în Corea, de exemplu, uh, iată chiar un stat care nu este la cel mai înalt nivel. Pe scurt, toate acestea ne arată că este nevoie de un semnal de alarmă în Europa, uh, un apel la crearea de locuri de muncă și de dezvoltare. Este un adevărat moment sputnic, dacă pot să spun așa. Vă amintiți ce spunea uh, președintele Kennedy la lansarea Sputnik? Uh, că acum trimitem un uh, om pe lună și în următorii 10 ani cine știe ce se va întâmpla. Aceasta este provocarea cu care se confruntă acum Europa. Trebuie să luăm lucrurile cât se poate de în serios. Este nevoie de o rată mai mare de productivitate pentru Europa, pentru a concura pe piața internațională și pentru a răspunde provocărilor sociale. Performanța slabă a creșterii a mers mers în mână a mers mână în mână cu problemele sociale tot mai mari. 24 de milioane de uh, oameni sunt uh, fără ocupație în Uniunea Europeană, în timp ce uh, șomajul în rândul tinerilor ajunge până la 50% în Grecia și Spania pentru că uh, ocuparea este tot mai uh, ocuparea de locuri de muncă devine tot mai dificilă, Europa are nevoie de o agendă pentru competitivitate și echilibru pentru a răspunde la această provocare a dezvoltării și a locurilor de muncă. Trebuie să ne concentrăm pe reforme structurale care să crească productivitatea, participarea forței de muncă și deschiderea sectorului serviciilor prin reformarea sănătății, a sistemului de pensii, uh, prin uh, flexibilizarea uh, pieței muncii, prin creșterea uh, capacităților și um, încurajarea antreprenoriatului. Și cea mai mare problemă a măsurilor structurale, doamnă, este că ele trebuie adoptate ca un pachet. Dacă le tratăm independent, separat, atunci efectele sunt modeste, însă luate ca pachet, potențialul lor de creștere a dezvoltării este enorm. Avem nevoie și un sector, de un sector financiar robust care să susțină creșterea. Reforme structurale ambițioase sunt necesare doar, nu doar pentru a uh, rea, iniția creșterea, ci și pentru a aborda rigiditatea care a dus la provocarea acestor dezechilibre și pentru a ne ajuta să fim mai bine pregătiți pentru viitoarele șocuri. De aceea avem nevoie de un adevărat pact de competitivitate în Europa și în acest efort OCDE-ul poate ajuta prin experiența nu doar a membrilor europeni, ci și a restului lumii, care poate fi sursă de inspirație și de comparație. Lucrăm, de exemplu, cu Italia și Spania pentru a le restabili competitivitatea lor și suntem la dispoziția tuturor membrilor Uniunii Europene și ai uh, Comisiei Europene pentru a pune în aplicare reforme ambițioase în multe sectoare. Dați-mi voie să vă atrag atenția asupra unui caz care oferă oportunități importante pentru creștere. Piața unică. Piața unică este una dintre cele mai uh, semnificative realizări ale Uniunii Europene. Dar potențialul acestei piețe de 500 de milioane este departe de a fi complet exploatat, mai ales în sectorul serviciilor. Aici, piața europeană rămâne fragmentată și există trei elemente cheie pentru adevărată economie europeană integrată. Mai întâi, cerințele uh, pieței unice trebuie puse în aplicare mai eficient. Apoi, Europa are nevoie de un cadru mai coerent și consecvent pentru activități economice transfrontaliere și, în al treilea rând, e nevoie de progres în anumite domenii, de la achizițiile publice uh, transfrontaliere până la crearea unor infrastructuri europene și îmbunătățirea mobilității forței de muncă. Iată o cifră impresionantă. Doar 3% din cetățenii europeni uh, de vârstă, cetățenii europeni activi trăiesc într-un alt stat membru în timp ce migrația din afara Uniunii Europene pentru aceeași categorie de vârstă este de 5%. Deci, paradoxul este că migrația din exteriorul Uniunii Europene este mai mare decât migrația în interiorul Uniunii Europene. De aceea este atât de dificil să uh, creăm, uh, să găsim o compatibilitate între personal și uh, locurile de muncă. Uneori există companii care caută anumite um, posturi, persoane pentru anumite posturi și nu le găsesc și atunci sunt obligate să le aducă din afară. Pentru economie, această situație permite unelor, anumitor regiuni să se dezvolte prea mult, în timp ce în altele uh, șomajul uh, să rămână extrem de redus. Trebuie așadar uh, să avem grijă, uh, printre altele, de recunoașterea calificărilor uh, profesionale, de exemplu, de mobilitatea pensiilor. Totodată, Uniunea Europeană trebuie să se concentreze pe evitarea scurgerii de inteligență din Europa, lucru care se întâmplă în anumite țări deja, încercând în același timp să atragă lucrători înalt calificați care să o ajute să devină competitivă pe plan global pentru că aceasta a fost întotdeauna uh, statutul principal al Uniunii Europene, că a fost capabilă să aducă talent din afară, iar acum ne confruntăm cu pericolul de a pierde talentele noastre dezvoltate intern. Lucru care, pentru situația economică, este un uh, atentat la productivitate, creștere și așa mai departe. Uh, în concluzie, doamnă președinte, uh, va fi esențial pentru politic, uh, pentru decidenții europeni să pună bazele dezvoltării europene pe, pe următoarele, ținând seama de următoarele elemente. Um, crearea de noi surse de crește, cum, creștere, cum ar fi creșterea ecologică, inovarea și capacitate, uh, crearea de capacități, apoi eliminarea impedimentelor structurale în creș- fața creșterii productivității și uh, Uh, crearea de oportunități pentru investiții, mai ales în um, sectorul serviciilor și, în al treilea rând, uh, cultivarea unei mai eficiente utilizări a uh, forței de muncă, abordarea problemei inegalităților și investiții în capacitățile și educația oamenilor. Și trebuie uh, să punem accentul în special pe îmbătrânire și pe toate consecințele acesteia, pe toate efectele sale, atât la nivel economic cât și la nivel social și bugetar. Pentru că aceasta este o problemă care afectează toate statele Uniunii Europene, fără excepții. Așadar, doamnelor și domnilor, depășirea crizei economice uh, crearea cursului constituțional și instituțional al Uniunii Europene, punerea în aplicare a reformelor structurale și generarea de creștere sunt provocări majore, dar o criză oferă la fel de multe oportunități ca și probleme. Winston Churchill spunea, și citesc, pesimistul veze, vede o dificultate în fiecare oportunitate, optimistul vede o oportunitate în fiecare dificultate. În acest spirit, doresc Comisia Econ succes în lucrările sale importante și îmi doresc să reiterez disponibilitatea OCDE de a-și, de a actualiza cooperarea cu Europa și uh, căutarea unei mai bune performanțe economice și sociale pentru că aceasta este responsabilitatea și uh, misiunea comisiei dumneavoastră. Vă spun că puteți conta pe noi, vă rog chiar să faceți uz de capacitățile noastre. Suntem aici pentru a vă sta la dispoziție și, după cum am spus, majoritatea membrilor noștri sunt și membrii dumneavoastră. Contați pe noi pentru a crea, promova și pune în practică politici mai bune pentru vieți mai bune. Vă mulțumesc frumos! Right. Why does the coffee always come at a difficult time? Mă întreb de ce cafeaua este servită tot timpul într-un moment dificil. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră, pentru că ne-ați adus aminte de ultima întâlnire pe care am avut-o, neoficială, cred că a fost o întâlnire ECOFIN, unde ne luptam pentru a ajunge la acest firewall, uh, capitalul băncilor și așa mai departe și cred că Mă voi bucura de această plăcere și la sfârșitul acestei săptămâni. Să sperăm că lucrurile au avansat puțin până acum, din acest punct de vedere. Am câțiva vorbitori pe lista mea. Să spuneți-mi dacă doriți să luați cuvântul. Pablo, numele PP-ului. Îți mulțumesc, Sharon. Domnule Guria, bine ați venit la Parlamentul European și vă mulțumim pentru prezenta- prezentarea cuprinzătoare care uh, a ținut seama de întreaga situație economică. Există unele difer- divergențe între prognozele economice ale Comisiei Europene, prognozele OCDE și prognozele FMI am văzut în ultimul timp că aceste divergențe sunt din ce în ce mai mari uh, între prognozele acestor instituții și aș dori să vă întreb de ce considerați dumneavoastră că se întâmplă acest lucru, pentru că se pierde puțin încrederea în aceste prognoze. Vă mulțumesc, permiteți-mi să spun că uneori foarte important este momentul în care sunt uh, publicate aceste prognoze, aceste proiecții sau de momentul în care ne folosim modelele aplicate pentru a ajunge la aceste, la aceste prognoze. Pe mine ce mă îngrijorează nu este neapărat faptul că acestea sunt diferite, dar după această criză economică și financiară, credem în continuare că lucrăm cumva separat. Noi considerăm că, până la urmă, criza s-a întâmplat pentru că toate aceste organizații uh, internaționale, Uniunea Europeană, FMI-ul, Organizația Mondială a Muncii și așa mai departe, OCDE-ul, nu au colaborat uh, îndeaproape. Fiecare s-a ocupat de propria parcelă, să spun așa, și nu a, nu a observat tendințele generale care aveau loc. Și aș dori să vă mai spun, să despre lucrul asupra căruia am insistat că ne-am întâlnit cu doamna cancelar al, German- al Germaniei, Angela Merkel, când a discutat despre cooperare mondială. Nu, nu, nu înseamnă că suntem de acord cu toate punctele de vedere și mi se pare până la urmă o atitudine care trebuie salutată. Mi se pare interesant și util în același timp pentru că, pe de o parte, instituțiile trebuie să declare de ce există aceste divergențe, Există divergență legată de modelele uh, folosite. Este vorba de explicația unor evenimente recente. Deci nu cred până la urmă că există diferențe atât de mari, dar permiteți-mi să mai spun ceva în încheiere. În ultimele câteva luni, nivelul de deteriorare a prognozelor, din punctul de vedere al prognozelor tot mai uh, pesimiste, pesimiste, pesimiste. Dacă ar fi fost, deci, o, o prognoză emisă vine, ar fi fost mai uh, pesimistă decât una emisă luni. Deci, și dacă există o diferență de trei luni între o prognoză a Uniunii Europene și a Fondului Monetar Internațional, atunci ultima prognoză, cea mai recentă prognoză, ar fi fost cea mai pesimistă. În acest moment, s-ar putea să asistăm la o tendință exact opusă, mai ales în cazul uh, Statelor Unite ale Americii, unde situația economică este mai bună. Deci poate vom vedea unele îmbunătățiri, dar uh, lucrurile fundamentale nu sunt atât de clare în acest moment. Deci poate vedem un început de îmbunătățire a situației și nu putem generaliza foarte mult. Eu aș fi în continuare foarte atent și aș prefera și prefer să fiu uh, grijuliu și să nu spun că am uh, depășit criza. Nu am depășit criza în momentul în care există 10% uh, șomaj în Europa, uh, 30-40% șomaj în rândul tinerilor în unele state din Uniunea Europeană. Deci, în aceste condiții, uh, cine este prea optimist sau cine interpretează prea optimist semnele pozitive, mm, cred că ar trebui să fie puțin mai atent. Vă mulțumesc pentru grupul Socialiștilor și Democraților, Leon. Merci. Uh. Mulțumesc. Îmi cer scuze pentru Lisa Ferreira. Pune în numele ei o întrebare. Ați vorbit de un moment sputnic pentru creșterea europeană că potențialul nostru este plafonat la 1,5%, dar când ne uităm la din ce se compune creșterea europeană, investițiile nu mai depind de ratele dobânzii, că investițiile în capitalul uman în care, despre care vorbeați este foarte scăzută în sectorul privat și în sectorul public depinde de politici de austeritate bugetară. Dacă ne uităm la consum, care este un alt motor al creșterii, reformele structurale riscă să slăbească în mod considerabil puterea de cumpărare a gospodăriilor și nu putem spera nici din această direcție o revenire. Întrebarea pe care vreau să vă pun se leagă dacă, de faptul dacă este pragmatic să continuăm să renunțăm la o politică bugetară în Europa. O să-mi spuneți că nu mai avem marjă de manevră. Noi, socialdemocrații, nu suntem laxiști, dar suntem extrem de pragmatici. Vrem să concentrăm eforturile de rigoare pe un buget funcțional și, în acest sens, aș dori să știți dacă vi se par oportune acum măsuri anticiclice, în special legate de investițiile publice și, în acest caz, ce, ce părere aveți despre regulile noastre ca investițiile, cheltuielile pentru investiții să fie scăzute din calculul pentru deficit? Pentru că este vorba de uh, cheltuieli necesare pentru a pregăti creșterea economică. De ce investițiile nu mai depind de rata dobânzii? Nu cred că investițiile nu mai depind de rata dobânzii. Problema este că există probleme care se leagă de investiții acum și care sunt mai grave decât rata dobânzii. Uh, nivelul de incertitudine este atât de mare, nivelul neîncrederii este atât de, scăzut, de, este atât de ridicat, nivelul încrederii atât de scăzut, nu mai există încredere în instituții, în parlamente, în partide politice, în guverne, în tot ceea ce am constituit timp de atâția ani și de aceea situația este atât de gravă și îngrijorătoare. De aceea există acest potențial de pierdere pentru că nu am rezolvat problema încrederii. Iar acum, pentru a vă răspunde direct la întrebare, datorită tuturor acestor fapte, se vorbește despre rigoare care trebuie să fie aplicată, apar titluri pe primele pagini ale ziarelor, nu sunt de acord că investițiile pot fi contabilizate independent de bugetul general. Totul trebuie să intre în buget pentru că sursele de finanțare sunt aceleași. Știm că investițiile sunt bune pentru viitorul pe termen lung, însă între timp acestea trebuie să fie finanțate. Trebuie să apelăm la piețe și pe termen mediu sau lung, dacă există instrumente de finanțare, acestea se pot găsi pe piețe. Însă dacă închidem ochii la realitatea că guvernele cheltuiesc mai mult decât spunem noi că cheltuiesc ele, riscăm să ne confruntăm cu o explozie creată de noi înșine. Dacă decidem să ignorăm investițiile și să le separăm, separăm, mie mi se pare legitim să existe o explicație și o separare, pentru că există tipuri de cheltuieli care trebuie să fie finanțate. Uneori, și Des, uneori cazurile sunt la limită. Cheltuielile pentru educație pot să se califice drept cheltuieli curente, însă, pe de altă parte, tot ceea ce ține de cercetare, educație, este vorba de o investiție în viitor. Însă este dificil să ne imaginăm că o asemenea investiție nu va apărea în buget. Nu spun că investițiile reprezintă doar imobile, uh, Uh, mașinării, unelte și așa mai departe. Nu, nu introducem atunci sănătatea în buget. Este, un, este o investiție mare, o investiție în oameni. Ce contează mai mult decât eu sau dumneavoastră? Însă dumneavoastră spuneți, nu, această investiție nu o, contăm, nu o contabilizăm la deficit. Investițiile în sănătate sau în educație, se întâmplă să reprezinte uh, găurile negre cele mai mari din fiecare stat european. Dacă uh, includem doar cheltuielile cu uh, uzine de purificare a apei, înseamnă că încercăm doar să ne facem că unele lucruri nu există. Nu există. Eu, spunem, eu aș spune că totul trebuie să fie transparent, uh, să nu ascundem nimic față de contribuabil, uh, prioritățile să fie clare și totul să fie transparent, pentru că aceste cheltuieli trebuie să fie finanțate. Și există riscul de a găsi propriile definiții. Însă, uh, S-au mai încercat aceste tip de manevre în trecut și acești oameni s-au trezit cu un coșmar. Trebuie doar ca anumite investiții să scadă foarte mult în ceea ce privește randamentul, ca finanțele publice să, se, să ajungă la o problemă majoră. Da, toată lumea se trezește și vrea să pună întrebări, deci o să vă grupez câte doi. Urmează Wolf Klintz și Philip Lambert. Wolf. Vielen Dank. Uh, vă mulțumesc. Vă mulțumesc dumneavoastră, doamna președintă, și mă bucură faptul că ați venit astăzi alături de noi. Și sper că, într-adevăr, ne vom întâlni în mod constant uh, pe viitor. mă puteți auzi? V-ați referit la acest cuvânt cheie și este vorba de uh, lipsa de încredere fundamentală cu care ne confruntăm noi acum. Și mie mi se pare că încercările noastre de a controla această criză nu au dus la reducerea lipsei de încredere, ci din potrivă, la o lipsă de încredere tot mai mare. Pentru că am tot făcut propuneri și am luat decizii care, într-un timp foarte scurt, deja au fost depășite. Și dumneavoastră a spus la începutul uh, prezentării dumneavoastră că ar trebui să uh, creăm un firewall, un zid de protecție imens. Și uh, știm că avem acum la dispoziție 500 de milioane de euro care va, vor crește la 700 de, 750 de, de miliarde. Piețele cer acum un miliard, probabil în ceva vreme vor cere un miliard și jumătate. Deci uh, cred că nu vom ajunge nicăieri. După părerea mea, trebuie să fim foarte serioși în legătură cu hotărârile pe care le-am luat deja. Spunem că ne dorim să aducem ordine în cele din urmă în finanțele publice, spunem că ne dorim reformă, spunem că ne dorim măsuri concrete pentru a stimula creșterea economică, dar nu facem nimic din toate acestea. Și când mă gândesc că, de exemplu, în momentul în care uh, cerneala de pe semnătura domnului Rahoi nu s-a uscat, uh, a spus deja că nu își va îndeplini obiectivele pe care le susținuță înainte, vine că nu mai există nicio încredere. În legătură cu creșterea economică, aș dori să spun că ar trebui să epuizăm toate uh, Uh, mijloacele, toate uh, posibilitățile de creștere economică fără uh, fonduri suplimentare. De exemplu, am putea reduce foarte mult birocrația, am putea liberaliza piața serviciilor. Pentru toate aceste lucruri nu avem nevoie de investiții bănești. Și ce facem? Nu facem nimic până la urmă. Și acum, următorul punct la care doresc să mă refer, v-ați, ați, ați atras atenția asupra amenințărilor care vin din partea unor state ca cum sunt Canada, China și așa mai departe. Ok, sunt de acord. Dar pot să vă spun că eu am fost uh, timp îndelungat activ în uh, afaceri și mi-aduc aminte cum ne, ni se spunea că Japonia reprezintă o mare amenințare și că dacă noi nu ne vom adapta, uh, nu vom deveni mai mult ca japonezii, nu vom mai avea nicio șansă pe viitor. Uh, Mă gândesc că este aceeași situație și în acest uh, moment cu, în relația cu China. Pur și simplu trebuie să facem ceea ce spunem că facem. Vă mulțumesc. Filip, trei minute la dispoziție. Vă voi pune întrebarea în engleză. Doresc să vă spun bine ați venit aici, pentru că OCD. Aici sunt, dacă nu mă vedeți. Um, ocd ul a fost o organizație care a pus tot timpul accentul pe uh, adevăruri uh, care stânjenesc uneori. Aș aduc aminte la, de raportul care se referă la inegalitățile tot mai mari, uh, raportul legat de schimbările climatice și eforturile dumneavoastră de a susține reglementarea sectorului uh, bancar Um, de exemplu, plafonarea uh, propriului capital al uh, băncilor, care este foarte importantă pentru dumneavoastră. V-ați referit la acest moment sputnic pentru Europa. Și eu înțeleg din afirmația dumneavoastră că, după părerea dumneavoastră, Europa nu face suficient din punctul de vedere al reglementării sectorului bancar, din punctul de vedere al combaterii inegalității. Oare înțeleg prea, prea multe din declarația dumneavoastră? No, you're not. Nu, Înțelegeți foarte bine. Nu cred că Europa face suficient și nu, acest lucru nu înseamnă că nu ați făcut multe până acum, dar uh, dacă este să discutăm despre aceste aspecte. Inegalitatea crește. Inegalitatea creștea și înainte de această criză. Uh, noi am dat acest tit, uh, titlu, uh, Divizați, suntem împreună. Știți foarte bine că este, este o parafrazare a motoului Uniți, putem reuși. În statele cele mai dezvoltate din Europa, inegalitatea, și aici mă refer la venitul uh, uh, stratului social 10% este, este, aici este o diferență foarte mare față de între cei care au venituri foarte mici și cei care au venituri foarte mari. Media este undeva la 9%, în cele mai bogate state diferența este de 7%, în Turcia este undeva la 14%, în țara mea natală, Mexic, 25%, Brazilia 50%, Problema este că tendința este greșită, inegalitatea crește în continuare și șansele să devii uh, sărac chiar și în state cum sunt statele europene sunt tot mai mari. Apoi, în legătură cu mediul înconjurător. Aveți dreptate, tocmai am publicat un studiu, l-am publicat în urmă cu câteva zile, care se numește Consecințele lipsei de acțiune. Și concluzia este una simplă. Orice acțiune care să se folosească de normele și de instrumentele actuale cunoscute va costa mai puțin pentru umanitate decât lipsa de acțiune. Și ce se întâmplă în uh, domeniul schimbărilor uh, climatice? ne vom ciocni până la urmă cu natura, pentru că vom depăși acele 540 de particule pe milion care permit limitarea încălzirii globale la două, cu doar 2 grade. Deci vom depăși acest plafon și cu cât continuăm fără să schimbăm nimic, cu atât va deveni mai scump să, ne, să revenim la nivelul uh, adecvat și vom avea nevoie pentru acest lucru uh, de timp din ce în ce mai uh, îndelungat. Europa a avut acțiuni foarte, bine, foarte bune, de exemplu, sistemul de comercializare a emisiilor de dioxid de, de carbon, dar trebuie să țină pasul. Uh, a făcut uh, lucruri bune și din punctul de vedere al inegalității. Problema a fost că până la urmă inegalitatea a fost considerată a fi o problemă reziduală. S-a spus, ok, dacă ne ocupăm de creștere economică, de locuri de muncă, atunci inegalitatea va fi rezolvată de la sine. Ei bine, nu s-a întâmplat acest lucru. În legătură cu reglementarea sectorului bancar, mai ales în acest, în acest, la acest punct, am uh, discutat cu mai multe autorități naționale, s-a discutat coordonarea acestora și uh, nu s-a rezolvat până la urmă problema capitalizării băncilor europene. Există un termen limită uh, până în iunie, apoi uh, plafonarea uh, nivelului de uh, îndatorare a băncilor. Este un lucru foarte important Deci aș spune că am dorit să facem această aluzie. Nu că, nu, ați, nu că Europa nu a făcut suficient, dar Europa ar putea să facă mai multe lucruri, pentru că uh, Europa este o structură extraordinară. Mie îmi place foarte mult ce se întâmplă în uh, Europa. Deja din anul 1968 studiam posibilitatea emiterii unor uh, obligațiuni comune europene. În momentul respectiv nimeni nu se gândea la existența monedei uh, euro, dar în Mexic studiam, discutam despre uh, posibilitatea euro obligațiunilor când aveam 18 ani. Uh, Știți că organizația noastră are sediul în uh, Paris, un privilegiu pentru noi. Și haideți să trec acum la întrebarea pusă de dumneavoastră despre lipsa de încredere. Acest zid de protecție nu este depășit, nu există. Ar fi trebuit ca acest zid de protecție să există în urmă cu un an și nu, nu este construit nici astăzi. Poate va fi construit la sfârșitul acestei săptămâni foarte bine, dar în acest moment el nu este. Apoi, cât de mare va trebui să fie? 500 de milioane au fost angajate au fost angajate niște fonduri pentru trei state, deci doar jumătate din 500 de milioane au fost angajate. Și apoi, noua facilitate împreună cu cea mai rămas din vechiul, din uh, vechea facilitate, împreună cu o sumă care va veni din partea femeiului. Deci, lucrurile trebuie să fie foarte clare. În, trebuie să existe o legătură cu creditele care trebuie replătite în următoarele șase luni, în următoarele 18 luni și așa mai departe. Trebuie să spuneți uh, piețelor că eu îmi voi ajuta, îmi voi ajuta copiii și veți avea probleme cu mine dacă uh, Um, vă veți lua de copiii mei. Deci nu are niciun rost să speculați pentru că veți pierde până la urmă și ce se întâmplă de fapt. Banca Centrală Europeană folosește, uh, își folosește instrumentele pentru a pune la dispoziție lichiditate pe piața europeană. Dar această lichiditate nu este folosită pentru acest zid de protecție. Uh, V-ați referit și ați avut îngrijorări în legătură cu domnul Rahoi. Eu m-am întâlnit cu domnul Rahoi, am uh, organizat uh, împreună o conferință de presă și dumnealui a spus întotdeauna că um, își va respecta angajamentele, dar a declarat că tocmai aflase că deficitul bugetar este unul mai mare decât cel la care se așteptase. Dar în aceste condiții uh, a declarat pur și simplu că are nevoie de un gran mai mare de flexibilitate în primul an pentru ajustare, pentru că nu poate face față acestei diferențe într-un singur an. Eu am sprijinit această afirmație în momentul în care dumnealui a făcut-o, dar din punctul de vedere al domnului Rahoi și a celorlalți implicați în Spania, um, pot să vă spun că pe mine m-au convins. Cred că sunt angajați, își doresc să Uh, atingă aceste obiective. De ce cred acest lucru? Este vorba până la urmă de încredere. Au înțeles foarte bine că este vorba de încredere până la urmă. Încrederea cea mai importantă. Și apoi, um, ne temeam și vă temeați de Japonia în, tre- în trecut, dar uh, situația actuală a Japoniei se datorează propriilor uh, greșeli. Și din punctul de vedere al Chinei, China merge pe o tendință crescătoare foarte constantă. Iar haideți să nu ne bazăm pe faptul că pe viitor uh, cei din China vor face greș- greșeli, ci să ne facem fiecare dintre noi temele de acasă și apoi vom uh, vedea. Vă mulțumesc că avem niște probleme legate de timp. Mai avem doar 10 minute la dispoziție, 5 uh, membri ai comisiei doresc să intervină, deci aș dori să vă sugerez să uh, respectați o limită de un, min- un minut. Uh, thank you very much. Actually, I wanted... Mulțumesc. Am vrut să vă critic la început pentru că ați fost prea politicos și prea constructiv, însă în răspunsuri Ați uh, dat și o listă a erorilor pe care le-a comis Europa. Aș dori să spun că s-au comis și alte erori. Însă, ce părere aveți în legătură cu abordarea troicăi în legătură cu programul Greciei uh, pentru scoaterea Greciei din criză, dacă puteți evalua această abordare a troicăi? Ați spus că Uh, instituții, instituțiile au lucrat în blocuri în timpul crizei. V-ați referit la creșterea economică globală. V-ați referit la India și la China, unde dezvoltarea nu este atât de importantă din punctul nostru de vedere, pentru că ei se află în alt stadiu de dezvoltare, însă în Statele Unite uh, situația este puțin diferită. Ați spus că în Statele Unite economia va uh, crește cu 1%. Ce fac Statele Unite mai bine decât noi? se leagă cumva această creștere mai multe factorii demografici, factori asupra cărora nu avem foarte mult influență. Am o întrebare scurtă, dar poate care necesită un răspuns mai lung. Aș fi interesat să aud părerea dumneavoastră în legătură cu temele pe care le discutăm, austeritate, stimuli, extindere. Dacă ne uităm la Uh, gestionarea crizei și cum a fost făcută aceasta, care ați spune că ar fi o lecție pe care o putem uh, trage de aici? Cât de mult ajută stimulentele? Părerea mea este că am avut foarte multe, mulți, mulți stimuli. Pur și simplu deficitul a reprezentat o cheltuială în plus și, după părerea mea, acești stimuli nu au funcționat foarte bine țipă. Mulțumesc. Foarte pe scurt, aș dori să um, aud comentariile dumneavoastră în legătură cu capitalul de risc, știind că în Europa există o lipsă de investiții reale în inovare, în economia reală, în uh, creșterea ecologică. Este vorba de o problemă gravă în Europa. Ce sugerați pentru a îmbunătăți situația în acest sens? Ani? Mulțumesc. Mai mulți colegi au uh, pus întrebări legate de creștere. În discursul dumneavoastră introductiv ați spus că trebuie să dăm prioritate promovarea, uh, promovării locurilor de muncă și de asemenea încrederii. Ați pus accentul pe încrederea piețelor. Mie mi se pare la fel de importantă încrederea cetățenilor. Întrebarea mea este ce putem face noi mai exact pentru a promova creșterea și crearea de locuri de muncă în Europa. Liam v-a întrebat uh, înainte în legătură cu politici prociclice. În țări care implementează programe de ajustare fiscală, cum ar fi Grecia, avem cele uh, trei efecte majore. O inegalitate uh, crescândă, o recesiune crescândă. Uh, aceste programe sunt bune, dar au nevoie de timp să uh, recâștigăm încrederea cetățenilor și a societății pentru a crea condițiile de succes. Vă mulțumesc. În legătură cu abordarea troicăi, Abordarea a fost inițial una care inițial încerca să rezolve o problemă standard a, deficit, de, a deficitului. Problemele de acolo au fost uh, majore și nu era vorba doar de o rotunjire, uh, era, nu era vorba de 5%, ci de 15%. Era vorba de uh, o datorie care s-a acumulat de-a lungul anilor. Poate dobânzile au, au fost mai mari. Uh, programul a avut uh, obiectivul de a fi mai scurt și participarea sectorului privat uh, a fost uh, subestimată. Am pierdut 2 ani cu Grecia. Cu 2 ani în urmă ar fi trebuit să spunem, nu este vorba de Uh, o situație durabilă. Atunci când datoria era de 300 de miliarde, nu 200 de miliarde, ar fi trebuit să uh, acționăm. După un an sau un an și jumătate de a plăti uh, uh, 100 de cenți pe euro creditorilor din sectorul privat. Ne-am dat seama că această situație nu este durabilă. Mi se pare un păcat originar. Noi nu puteam să vorbim despre uh, cuvântul cu R, care începe cu R, restructurare. Nu, putem, nu puteam discuta la Ecofin despre restructurare, pentru că era considerat, uh, considerată o atitudine irresponsabilă. De, ca și Sfântul Petru, mi s-a spus de trei ori de către trei oficiali uh, că este irresponsabil să vorbim despre o restructurare s-a uitat că la, în Mexic a avut loc o restructurare a datoriei Americii Latine și nu s-a întâmplat nimic. Am restructurat datoria și după aceea creșterea a continuat. De ce? Pentru că aici era vorba despre euro. Dacă folosești euro, nu poți să dai faliment, nu poți să împrumuți prea mult și nu poți să faci nicio greșeală. Ei bine, mecanismele de control nu funcționau. Și s-a permis această situație. Nu putea să se întâmple cu drahma, cu euro, cu marca germană, însă dacă împrumuți prea mult și nu poți să-ți plătesc, plătești datoria și ajungi la 160% datorie din PIB, atunci înseamnă că este o problemă. Am pierdut trenul pentru că uh, timp de un an am plătit creditorilor dobânzi de 100 de cenți pe euro. Și ne, așa ne-am gândit că este irresponsabil să restructurăm datoria. Acum în sfârșit, Troica s-a răzgândit, mai bine mai târziu decât niciodată. Însă, costul de a spune că nu se poate restructura datoria, nu se poate ajunge la un faliment național. Incertitudinea din punct de vedere al piețelor, din punct de vedere al piețelor de bunuri, al ocupării, al creșterii, incertitudinea a, reprezent, a reprezentat de 50 sau 70 de ori totalul datoriei. Europa ar fi trebuit să spună cumpărăm toată datoria Greciei, izolăm problema și redistribuim costurile. Ar fi fost de 10 ori mai ieftin. De ce nu s-a întâmplat? Bineînțeles că nu, nu se poate atinge, nu se poate restructura nimic. Era, a fost păcatul originar. A fost foarte grav. S-a întâmplat însă deja. Sper că vom învăța din această lecție. Să, sper că nu va fi nevoie să se mai repete o asemenea situație oricum, trebuie să învățăm din greșelile noastre. În legătură cu India și China și dezvoltarea lor, care nu este atât de important, importantă pentru că sunt într-un stadiu diferit, problema este că ele sunt singurele motoare. America, Statele Unite, motorul Statelor Unite este la, la garaj și motorul Europei s-a oprit. Eu accept mai bine o creștere a Chinei cu 8 sau 9% decât 11%, pentru că este o creștere mai stabilă. Însă, bineînțeles că afectează creșterea globală. Este inevitabil, este un efect aritmetic. Însă, dacă sunt țări exportatoare, unde vor exporta produsele? Cine le va cumpăra? Europa nu cumpără, Statele Unite nu cumpără, Japonia nu cumpără, atunci cum, se, cum ne putem aștepta ca China și India să uh, crească singure prin creșterea internă care se îmbunătățește, dar nu a ajuns la un asemenea nivel? Faptul că comerțul s-a înghețat este vorba de o manifestare a problemei, dar și un cost, o consecință a problemei, pentru că afectează toate națiunile exportatoare. Doctrinele despre care a întrebat domnul Hockmark, austeritatea și împotriva și stimulul pentru creștere. Stimulul a reprezentat o politică bună la momentul potrivit am avut o criză financiară majoră, după urmată de o paralizie economică în lume, după ce s-a răspândit criza financiară ca Ebola. Și ce s-a întâmplat în final? Am folosit orice marjă de manevră din buget pentru a cheltui bani și pentru a ieși din recesiune. A fost o acțiune bună, am, o, o susțin și a fost acțiunea potrivită. Cu toate acestea, Uh, însă uh, a fost o acțiune întreprinsă de state care aveau deficit de 6%, state ca Spania care aveau surplus uh, și Germania care avea o situație echilibrată. Țările care aveau deficit de 6% nu au avut o mare marjă de manevră, au cheltuit 3-4% și au uh, ajuns la un deficit extrem de mare. Uh, a trecut însă vremea stim, stim, a trecut vremea acestor stimuli. Acum trebuie să găsim uh, proporția între consolidarea fiscală și elementele creșterii care pot să intre chiar într-un buget strict. Educare, inovare, creștere ecologică, toate aceste lucruri vor uh, face economia să continue. Domnule Hockmark, spunem că, am, că nu mai avem marjă de manevră în politica bugetară și monetară și uh, dobânzile au ajuns la zero. După care spunem, trebuie să acționăm structural, social și ecologic. Acest lucru spunem la OCDE. Ce înseamnă structural, acțiuni structurale? Educație, inovare, concurență, cercetare și dezvoltare, universități, sănătate, uh, structura impozitelor, acțiuni sociale, pentru că avem 24 de milioane de persoane în Europa care sunt victime ale crizei și multe alte milioane în restul lumii. Uh, acțiuni ecologice, pentru că dacă ne uităm la generațiile de astăzi, vedem la energia de astăzi, aceasta este singura direcție, capitalul de risc, sugestiile dumneavoastră, ce trebuie să facem pentru a atrage investiții. În publicația noastră pentru creștere de acum câteva săptămâni, pe care vă invit să o citiți, o concurență uh, crescută în uh, industriile de rețea, uh, în rețeaua industriilor, o reformă a regulamentelor financiare, o îmbunătățire a, de funcționare a pieței de muncă și uh, creșterea mobilității muncii. Uh, piața unică, piața unică, piața unică. Dacă faceți aceste lucruri, cred noi, deja spuneam acest lucru în 2007, 2009, 2011 și probabil anul viitor voi spune, vom spune același lucru, sper că nu, însă vom insista pentru că doar așa Uh, vom face oamenii să fie interesați în investițiile europene. Mâine vom lansa încă acum imprimăm exemplarele. Vom lansa mâine studiile economice asupra Europei și zonei euro. Așadar, vă invităm la această lansare mâine pentru a putea să vedeți care sunt ultimele calcule, însă uh, ideile principale tocmai le-am menționat. Încrederea cetățenilor în state cu programe fiscale și ajustări fiscale. Nu, nu mi se pare că dacă există un, o ajustare fiscală, se poate uita creșterea. Însă, trebuie să fim realiști unele țări nu, au mai, nu mai aveau timp nici acum doi ani. Și unele din aceste țări au înțeles, altele nu. Nu au început procesul de ajustare acum doi ani și au spus, sunt, au considerat că sunt imune și vaccinate. A mai durat un an și jumătate până când uh, au demarat programele de ajustare acum uh, se comportă foarte virtuos, însă un an și jumătate prea târziu și costurile de ajustare sunt mult mai ridicate. Premiul, prețul de intrare, costul de intrare în club a crescut. Performanțele statelor de astăzi pentru a satisface o piață din ce în ce mai severă trebuie să fie mult mai dificile decât un an sau doi ani în urmă, când cu jumătate din ajustarea de astăzi piețele ar fi fost satisfăcute. Însă pentru că nu s-a întâmplat acest lucru și piețele nu au fost luate în serios, am spus că piețele nu ne înțeleg, însă problema este că nu există cineva care să fie piața. Piețele se, um, se îndreaptă împotriva ta doar atunci când nu au încredere în tine. Dacă piața așteaptă 50%, dă-le 70%. Doar așa poți să liniștești piețele. piețele. De exemplu, de ce există impa- un impact atât de diferit? Statul, uh, haideți să luăm Regatul Unit. Închei acum, știu că am vorbit mult timp, de ce programul Regatului Unit a fost credibil, chiar uh, și acum când se dovedește că au existat, a existat o creștere mai mică decât cea prevăzută, pentru că au avut un program extrem de ambițios de la bun început și l-au respectat. Alte state, de ce nu au fost credibile? Pentru că au făcut pași micuți după cum au fost forțate de circumstanțe. Nu au trecut testul de credibilitate. Strategia a fost greșită. Nu au încercat să depășească așteptările pieței. Dacă eu spun că îți dau 100 și îți dau 70, piața va fi uh, satisfăcută? Nu. Și de fiecare dată când promisiunile nu erau respectate, dobânzile creșteau. Nu vreau să dau exemplul Germaniei, pentru că toată lumea vorbește, de, vorbește despre Germania și lucrurile minunate pe care le face Germania. Vorbesc despre alte două state care acum sunt supuse unor presiuni, presiuni bugetare și alte state care fac foarte multe lucruri bune, însă piețele nu cred în eforturile lor, pentru că aceste state au uh, decis să acționeze încet, pas cu pas și este foarte, foarte dureros atunci când îți tai coada în bucăți mici. Unele state au decis să taie, să facă tăietura odată, în mod decisiv, și de aceea uh, în acest moment, doamnă, mă bucur de ocazia pe care mi-ați dat-o să intervin. Thank you very much and, and, uh, as I... Mulțumesc frumos. După cum am spus, mă bucur că suntem de aceeași parte cu dumneavoastră uh, la Ecofin uneori. Trebuie să nu au rămas bun acum și să trecem mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi sau la următoarele două puncte, rapoartele lui Jean-Paul Goze și Elisa Ferreira privind uh, pachetul celor două texte. Multă înțelepciune ne urează domnul Angel Guria. Jean-Paul, ești gata, spune președinte? Da, mulțumesc, doamna președinte. Voi vorbi estoniană astăzi. Nu avem estoniană pentru traducere? Vroiam să vorbesc în uh, estonă pentru variație, dar uh, o să mă limitez totuși la franceză. Au menu les deux, les deux rapports, euh, celui... Iată, avem astăzi uh, pe în fața noastră cele două rapoarte. O să vorbesc uh, eu, uh, apoi uh, vom asculta raportorii din umbră și Elisa Ferreira, după care vom asculta intervenții cu privire la cele două rapoarte. Mă gândesc că așa este cel mai simplu. Vis-a-vis de consolidarea supravegherii economice și bugetare a statelor membre afectate sau amenințate dificultăți grave, în ceea ce privește stabilitatea lor financiară în zona euro, Acesta este uh, subiectul, după cum am spus, și trebuie să vă reamintesc că vis-a-vis -vis de acest dosar, Ecofin și-a uh, stabilit deja o poziție, deci cu mai bine de o lună în urmă. Nu ne aflăm într-o situație simplă, iar colegii noștri au depus deja o serie de amendamente, cam 200 uh, vis-a-vis -vis de, pentru acest text care sunt punctele cele mai spinoase sau cel puțin cele care merită să fie discutate. În primul rând, am constatat că în textul comisiei, comisia decide singură, nu vorbește niciodată despre Consiliu sau nu foarte mult despre Consiliu, mai ales în ceea ce privește punerea sub supraveghere um, în baza primelor măsuri. Mă surprinde această situație și știu că a avut loc o discuție foarte amplă la Consiliu vis-a-vis -vis de partajarea responsabilităților, dar uh, până la urmă orice referire la Consiliu a fost eliminată. Eu consider că nu este o abordare coerentă a Comisiei. Uh, faptul că uh, ea se poate lua decizii în orice moment fără intervenția Consiliului. Bineînțeles, putem spune că posibilitatea sa de a acționa conferă Comisiei uh, Independență, dar eu nu sunt de acord și cred că uh, în mod uh, neoficial statele membre fac presiune asupra Comisiei pentru ea, ca ea să nu ia decizii. De aceea eu propun ca deciziile Comisiei să poată fi respinse de Consiliu cu o majoritate inversă pentru a, dar trebuie să vedem dacă vorbim de o majoritate simplă sau de una calificată și discuția cu colegii îmi va permite să adopt o poziție mai, eh, mai clară. Eu cred că o majoritate simplă ar fi suficientă, dar eh, unii vorbesc eh, de o majoritate calificată pentru simetrie cu pachetul celor șase texte, un lucru pe care îl putem avea în vedere. Al doilea aspect se referă la um, faptul că este simultan cu faimosul tratat uh, interguvernamental și, după cum am spus, mi se pare că pentru, al uh, putea, pentru a putea integra textul, o serie din sunt necesare o serie din tratat, uh, tratatul interguvernamental care să-și găsească locul în uh, legislația secundară. Această chestiune va rămâne însă în tratat și, după cum știți, eu uh, consider că este vorba de un pact al uh, acționarilor. Uh, mă gândesc la crearea unui sistem de supraveghere foarte strict pentru statele în dificultate și chiar uh, de crearea unui sistem de protecție. Mi se pare um, o concluzie logică a diverselor măsuri propuse de comisie în cazul în care aceste măsuri nu ar avea eficient, eficacitatea dorită. Nu este vorba uh, contrar celor care sunt împotriva acestui proiect de crearea unui sistem care să permite statelor să se exonereze de orice răspundere, plasându-se sub un sistem de protecție consolidată. Din contră, este vorba de a permite Consiliului și Comisiei să pună în un stat în această poziție de salvgardare în cazul în care, repet, măsurile în care au fost luate anterior nu au fost suficiente și acest stat s-ar găsi foarte aproape de o uh, incapacitate de plată. Voi spune două cuvinte despre acest regim și apoi despre obiecțiile făcute, pentru că atât Comisia Europeană cât și state membre, unele state membre s-au opus uh, foarte vehement. Sistemul de supraveghere consolidată și de protecție juridică ar avea ca și consecință um, salvarea țării de o presiune imediată pentru ca ea să se poată um, redresa pe baza unor măsuri adoptate uh, la oaltă cu Comisia, uh, Banca Centrală Europeană, Fondul Monetar Internațional și respectivul stat membru. E vorba, ca și în cazul societăților uh, în uh, dificultate, uh, mă refer la faimosul Chapter 11 din Statele Unite, uh, la măsuri precum o înghețare a clauzelor de exigibilitate anticipată a datoriilor, apoi o înghețare a creditelor de vânzare, care ar putea să uh, ducă din nou la exigibilitate și, în sfârșit, înghețarea um, ratingurilor respectivei țări. Apoi ar fi vorba de obligat activitatea uh, ca toți creanțării, creanțierii să-și cunoască creanțele uh, în baza uh, publicării în uh, jurnalul oficial. Uh, Prima uh, opoziție este că se spune că decredibilizăm cuvintele uh, șefilor de stat și de guvern care spun că ce s-a întâmplat în Grecia nu se va întâmpla în nicio altă parte. L-am auzit pe secretarul general al OCDE care a avut lucruri destul de interesante de spus, uh, zicând că trebuie să învățăm din ceea ce s-a produs odată, chiar dacă spunem că nu se va mai întâmpla niciodată. Deci, acest argument mi se pare unul uh, neadecvat. Nu provocăm uh, o boală pentru că am, nu construim un uh, spital ca să provocăm o boală, dar ne bucurăm că spitalul este acolo în momentul în care boala apare. Un alt uh, argument al opozanților este că uh, se spune că se, va organiza, se vor organiza împrumuturile de stat pentru că din momentul în care acest regim va exista, un stat va putea să uh, facă greșeli și să nu-și achite datoriile. Fals! Acest sistem are tocmai drept obiect să permită statului să se redreseze și să facă față scadențelor, chiar dacă termenul este un pic mai îndepărtat. Și ceea ce spunea mai înainte domnul secretar general este de asemenea interesant. Dacă am înțeles bine, dacă luăm o anumită serie de decizii uh, cu un an sau doi în urmă, uh, dacă am fi luat o serie de decizii, în cer scuze, în urmă cu un an, doi, pentru a răscumpăra datoria Greciei, nu am fi ajuns unde suntem acum. Acest sistem are tocmai scopul de a evita costuri cauzate de incertitudinea tratamentului. Mi s-a spus că o să tulburăm piețele, că o să le dăm peste cap. Nu avem intenția să facem acest lucru, nici nu cred că avem puterea. Dar când discutăm cu um, actorii de pe piață. Ne dăm seama că ei își doresc o situație comodă pentru ei, desigur, dar și uh, previzibilitate și consecvență. Credem oare că piețele sunt mulțumite într-o situație în care un an sau doi ei nu știu încotro să meargă și cu ce să uh, liniștească creanțierii dintr-un stat sau altul? Uh, nu o să continui, uh, dar o să spun doar că aceste argumente nu sunt serioase. Pe de o parte, pentru că nu putem spune clar că niciodată o altă stat, un alt stat din zona euro nu va avea probleme, pentru că mai sunt acolo Italia, Portugalia, Spania și așa mai departe. Și apoi mă gândesc că trebuie creat un proces, uh, un sistem juridic la care să ne gândim împreună, dar acesta nu poate fi decât una dintre soluții. Rămâne un punct de întrebare aici și anume combinația între acest regim de protecție și funcționarea democratică a statului în care apare o, uh, această situație. Pentru că este clar că nu putem pune statul sub tutelă, nu vom semna un administrator judiciar pentru a uh, gestiona statul respectiv. Și trebuie să găsim, și aici aștept comentariile colegilor, să găsim un sistem acceptabil care să permită atât eficiența măsurilor propuse sau negociate între autoritățile legitime ale statului și cei care participă la redresarea respectivului stat, dar cred că putem găsi și alte soluții pragmatice. Iată așadar elementele pe care voiam să vi le prezint astăzi. Mulțumesc numeroșilor colegi care mi-au propus amendamente. Am uh, elaborat deja un prim text uh, vis-a-vis -vis de schițe de uh, compromis pe care le-am prezentat raportorilor din umbră și sper să continuăm lucrările în această direcție. Eu cred că nu avem niciun interes să um, amânăm lucrurile prea mult. Insist asupra faptului că Ecofin s-a pus deja de acord de ceva vreme și dacă vrem să avansăm o serie de idei în Parlament pe baza lucrărilor noastre, trebuie să avem posibilitatea reală de negociere și cu cât va trece mai mult timp, cu atât puterea noastră de negociere va fi diminuată. Este o viziune personală, dar mi-e teamă, din păcate, că este destul de apropiată de adevăr. Mulțumesc! Președinta, mulțumesc frumos, Elisa! Bună ziua, doamnă președinte. Dați-mi voie să încep prin a-l felicita pe domnul Gozes pentru efortul său, dar și pentru abordarea pe care a avut-o. A fost uh, foarte deschis cooperării și negocierii în acest dosar și a lucrat foarte bine și cu raportorii din umbră. După cum spunea domnul Gozes, eu cred, cred că acest text legislativ trebuie analizat cu mare atenție, într-adevăr. Este evident că nu doar punerea în aplicare uh, poate, e, o, e problematică, pentru că poate uh, clasific, clasa o țară drept foarte aproape de insolvență, ci e vorba și de introducerea unui element nou, și anume posibilitatea ca alte state reprezentate în Consiliu și care aparțin zonei euro să forțeze statul respectiv să solicite ajutor, să solicite asistență. Și astfel s-ar crea o situație similară cu cea mm, din prezent pentru Grecia, Portugalia și Irlanda deci este un text legislativ foarte complex și consecințele sale trebuie studiate cu mare atenție. În ceea ce privește amendamentele depuse de mine, uh, scopul lor este acela de a încerca să asigure crearea unei legături între acest proces și consecințele sale și ceea ce există deja, pentru că nu putem ignora ceea ce există deja în cadrul unui proces legislativ atât de amplu care începe acum. În amendamentul 104 eu propun să aibă loc un proces treptat pentru intrarea unui stat uh, într-un proces de supraveghere um, accentuată. Dacă acest stat a fost supus și uh, în trecut unui uh, proces numit revizuire aprofundată, conform dezechilibrelor sale macroeconomice, și trece, intră apoi în deficit excesiv, aceasta ar fi abordarea mea. Prin urmare, propun să existe o legătură între acest mecanism și cel uh, cu care am lucrat deja în contextul uh, pachetului celor șase legi, astfel încât un stat să nu ajungă într-o situație de preinsolvabilitate fără să existe un set de norme pe care să le respecte. Deci aceste norme vor servi drept linii directoare în acest proces de supraveghere al a unui stat. Deci fie monitorizare um, atentă, fie supraveghere accentuată. De aceea propun amendamentul 104, care vorbește și despre două abordări diferite. Unul în care se cere o gamă întreagă de informații despre un stat o supraveghere uh, mai ușoară și apoi o altă situație în care un stat solicită asistență și atunci informațiile sunt uh, mai multe și mai detaliate, informațiile care îi se cer respectivului stat membru. Acesta este așadar sensul amendamentelor uh, la care m-a referit 100, 124 și toate celelalte cam, merg cam în aceeași direcție. Este important să ținem seama de legătura dintre uh, dosarul acesta și uh, pachetul celor șase legi și să ținem seama de acest lucru și când se face recomandare către un stat, pentru că el nu poate să, uh, un stat nu poate să primească recomandări din 10 surse diferite. Este esențial să existe consecvență. Prin urmare, ceea ce se cere unui stat supus acestei uh, monitorizări sau supravegheri accentuate este să existe compatibilitate și coerență cu ceea ce se cere statul, acelui stat în pactul de creștere și în programele naționale de reformă. Este esențială această consecvență. Nu dacă un stat este într-o situație mai gravă, nu trebuie să se uite toate recomandările care i s-au făcut anterior. Și, în sfârșit, mai există un aspect absolut vital care trebuie tratat la nivel politic, și anume problema unui stat care, de exemplu, ajunge în situația de a cere asistență, pentru că celelalte state membre îl forțează să facă acest lucru. Aceasta însă nu este um, o acțiune obligatorie și nu există mecanism de stabilizare financiară sau uh, mecanism uh, european de stabilitate. E un sistem uh, așa cum există în prezent și uh, dacă nu există un uh, răspuns uh, pozitiv din partea tuturor acestor mecanisme, după cum spun în amendamentul 144, dacă un asemenea stat este presat să solicite asistență, atunci aceasta trebuie însoțită de o garanție că uh, statul va primi asistență din mecanismele existente, precum FSF sau MSF, pentru că dacă nu, va deveni o victimă. Nu sunt uh, total de acord cu formularea textului domnul Gozes, dar faptul că el a renunțat la ideea de a introduce aici exact aceeași formulare pe care o avem și uh, în pactul fiscal interguvernamental și a păstrat doar spiritul acestui text, este o idee bună. Să sperăm așadar că textul final va fi unul echilibrat. Salut totodată faptul că domnul Gozes a adoptat această idee a capitolului 11, chapter 11. Sunt încă detalii asupra cărora trebuie să lucrăm, dar uh, cred că punctul de plecare este unul interesant și merită analizat. Sper ca în decursul negocierilor noastre să putem adopta o propunere echilibrată. Mulțumesc! Thank you very much. Uh... Vă mulțumesc! Mai avem la dispoziție o oră pentru dezbatere. Carl are acum cuvântul. Îți mulțumesc, Sharon. Am de spus câteva lucruri din, în numele grupului ALDA. În primul rând doresc să mulțumesc raportorului pentru că, așa cum a spus colegii mei înainte, dumnealui a avut o atitudine foarte constructivă, am discutat lucrurile într-o atmosferă foarte pozitivă. Pentru noi, cel mai important lucru în acest dosar este consolidarea procesului de monitorizare și a posibilității de a interveni până când nu, în momentul când nu este prea târziu. Majoritatea amendamentelor uh, propuse de mine sunt sprijinite de grupul nostru politic, care are o atitudine coerentă în acest punct de vedere. Un aspect um, se leagă de procesul de votare în Consiliu și decizia care trebuie luată în, în uh, Consiliu. Am discutat uh, în dosarul cu cele șase uh, măsuri despre istoria trecută a deciziilor luate în, uh, în Consiliu și considerăm că ar trebui să există acest vot invers pentru a ne asigura că de- deciziile necesare sunt luate atunci când este nevoie de ele. Apoi, când este vor, vine vorba de prima decizie, de a hotărâ dacă un stat trebuie monitorizat mai de aproape. Um, există propunerea ca, de fapt, Comisia să aibă inițiativa aici și nici Consiliul nu se împotrivește acestei idei. Elisa s-a referit la procedura din cadrul dosarului cu, cu cele șase măsuri care discută despre cum ar trebui să monitorizeze Comisia situația dintr-un stat înainte de a lua decizii, pentru că niciodată nu am definit foarte clar ce înseamnă acest studiu profund al unui stat. Cred că este normal ca, până la urmă, Comisia să nu ceară o monitorizare mai atentă a unui stat dacă nu are motive întemeiate din acest punct de vedere. Deci, după cum am spus, pentru noi această procedură este importantă. Am făcut propuneri de asemenea pentru a spune că pentru ca uh, procesul de monitorizare să fie consolid, consolidat, uh, Comisia trebuie să aibă competențe obligatorii, să renunțăm la cuvântul mei, ar putea să ia decizii. Apoi am făcut uh, propuneri suplimentare la articolul 6.3 pentru a mări posibilitatea exercitării de presiune asupra statelor membre care nu doresc să coopereze din punctul de vedere al organelor de ajustare macroeconomică. Și apoi, în legătură cu uh, tema capitolului 11, după părerea mea, uh, majoritatea colegilor din grupul meu politic înțeleg bunele intenții din spatele acestei idei. Se pune însă întrebarea dacă acum este momentul potrivit de a iniția uh, această discuție legată de articolul 11. De exemplu, eu mă gândesc la următoarea situație. O, un stat care se află sub uh, presiunea uh, pieței, uh, indiferent de motive, nu cred că acum este posibilitatea să dăm semnalul că există posibilitatea intrării în uh, faliment, pentru că uh, acesta ar fi mesajul transmis, lucru care ne îngrijorează atât pe noi în grupul politic ALDE, cât uh, cred că și pe alți colegi din alte grupuri politice. Considerăm că poate nu acum este momentul adecvat să ne referim la acest punct foarte sensibil. Apoi, în legătură cu mm, uh, incorporarea pactului fiscal în aceste două dosare. Cred că acest lucru ar fi de salutat dacă ne dorim ca politica Uniunii Europene să fie coerentă în acest domeniu. Din punctul de vedere al deficitelor structurale, am discutat acest lucru. Știu că ar trebui să, să fim coerenți cu ceea ce s-a hotărât în pactul fiscal, dar cred că ar trebui să discutăm mai mult pe marginea acestei teme. Și apoi, Coordonatorul nostru nu este prezent și aș dori să spun câteva lucruri despre inițiativa dumnei. Silvin, în primul rând, dorește să sublinieze cât de importantă este coerența între cele hotărâte în dosarul cu șase măsuri și acest dosar pentru a putea rezolva și uh, toate lacunele existente uh, până acum și pentru a uh, clarifica din punct de vedere procedural situația Comisiei. Silvi spune că nu este nevoie de noi mecanisme care ar putea duce la un anumit grad de confuzie, ținând cont de situația de pe piețele financiare. Și aici mă gândesc, atrag, aduc aminte asupra remarcilor pe care le-am făcut în legătură cu capitolul 11. Um, cred că ar trebui să discutăm și de uh, subscrierea creditelor, pentru că aceasta va fi o abordare foarte bună pentru a um, face față provocărilor cu care ne va confrunta pe viitor. Și în final, Silvi își dorește, dorește să sublinieze că uh, statele membre, o secundă că nu mai știu unde sunt în text, Nu, este vorba de evaziunea fiscală. La evaziunea fiscală dorea să se referă. Uh, cred că ar trebui să discutăm și de evaziunea fiscală în acest context. O sprijin, desigur, în această propunere. Cam atât am dorit să spun. Mulțumesc. Thank you, uh, uh Mrs. Uh, President. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Doresc să spun că sprijin inițiativele de consolidare a guvernanței economică în zona euro. euro. Am depus amendamentele într-un spirit constructiv atât pentru raportul domnului Gozes cât și pentru rap- raportul domnului Ferreira și mă voi referi pe, pe scurt la câteva dintre ele. În legătură cu raportul Gozes, în decursul ultimei noastre discuții de la Econ, am spus deja că putem sprijini foarte multe din lucrurile propuse de domnul Gozes lucrurile nu s-au schimbat în ceea ce privește mai multe compromise de amendament. La amendamentul 180 subliniez importanța evitării duplicării uh, obligațiilor de raportare din partea statelor membre care se află într-un program de ajustare macroeconomică. Sunt de acord cu domnul Gozes că ar trebui să existe o posibilitate prin care uh, Uh, statele membre care se confruntă cu probleme în legătură cu datoriile să se uh, bucure de un statut aparte. La amendamentul 229 spun că dacă un stat membru nu dorește să renunțe la suveranitatea uh, fiscală, ar trebui să existe opțiunea de a părăsi zona euro și Comisia atunci instituțiile europene ar trebui să sprijină statul respectiv pentru a permite retragerea ordonată din zona euro. Acum, în legătură cu raportul doamnei, uh, doamnei Ferreira, amendamentul 65 și 192, raportul doamnei Ferreira Sugerez aici ca planurile de emite a datoriilor, a datorii publice să facă parte din planurile care urmează să fie transmise comisiei pentru a fi monitorizate. Și dacă este necesar, comisia urmează să adopte un aviz despre uh, acest plan Scopul ar fi să analizeze dacă recomandarea transmisă statului membru în contextul uh, semestrului european uh, a fost luat în, în seamă. Apoi, la amendamentul 93 și 217, sugerez faptul că, până la urmă, Comisia să analizeze propunerea bugetară înainte de uh, parlamentele naționale și Parlamentul respectiv este cel care decide dacă avizul comis este unul obligatoriu sau nu. Doar așa ne putem asigura că propunerile făcute au un caracter uh, democratic. La amendamentul 217 și 223 spun că uh, trebuie făcută publică în totalitate părerea opiniei, uh, părerea uh, comisiei. Ar, ar trebui să existe o derogare doar dacă uh, s-a obținut uh, acceptul grupului euro. Cam atât am dorit să spun. Îți mulțumesc, Dirk. Uh, Te-ai referit și la raportul Elisei acum. Și sunt de acord, pentru că nu avem foarte mult timp la dispoziție. Acum ne întoarcem la raportul lui Jean-Paul. Sven are cuvântul. Vă mulțumesc, doamna președintă. Uh, foarte pe scurt, nu vreau să repet ceea ce s-a spus uh, în primul rând, amendamentele noastre sugerează că, în primul rând, susținem abordarea de bază a Comisiei de a clarifica și mai mult abordarea statelor cu dificultăți majore. Așadar, este foarte important să eliminăm incertitudinea juridică, dat fiind, dat fiind că există implicări democratice și de aceea este foarte important că se, că se propune această legislație. În al doilea rând, susținem și o scădere a sarcinii procedurilor paralele existente acum, pentru că nu are niciun rost să existe o raportare către troică a uh, procedurilor de deficit excesiv, a dezechilibrelor toate aceste proceduri au uh, diverse mecanisme de sancționare. Este important ca aceste procese să fie coordonate, însă să se păstreze necesitatea de a raporta dezechilibrele. În amendamentele noastre mai sugerăm o reechilibrare conform mai multor linii. În primul rând, după cum propunerile pactului, pactului fiscal trebuie să fie introduse în text și mi se pare o șansă majoră pentru Parlament să introducă abordările interguvernamentale. Bineînțeles că multe sunt bazate pe raportul Elisei, însă există și anumite aspecte în raportul lui Jean-Paul și ar trebui să fie în interesul comun al Parlamentului să se asigure că o parte cât mai mare a pactului fiscal este uh, readusă la nivel intern. Aștept și opinia grupului ALDE. Mai, suge- mai susțin și ceea ce ați sugerat în legătură cu fondul de redresare pentru a rezolva datoriile restante care nu pot, pot fi ignorate Așadar, mi se pare că există o legătură naturală aici de a introduce un uh, fond de, re, de uh, răscumpărare care să uh, rezolve problema datoriilor vechi. După aceea, problema evaluărilor și a ajustărilor macroeconomice. Obiectivele UE 2020 trebuie să, trebuie să fie evaluate pe deplin, să aibă un rol mai puternic. În al doilea rând, trebuie să ținem cont de efectele de contagiune negative, inclusiv cele care vin din alte țări. Nu este vorba de o singură direcție că un stat uh, în criză poate să afecteze alte state. Se poate întâmpla ca și alte state să uh, ajute Uh, statele care au probleme, cum ar fi vorba, uh, cum ar fi, de exemplu, cu, în cazul de, de exemplu, în cazul evaziunii fiscale, după cum uh, vedem că se întâmplă acum în cazul anumitor state membre. Un alt principiu pe care dorim să-l introducem, am dorit să fie o transparență mai mare atunci când abordăm statele în criză. Nu este în avantajul nostru să se publice uh, documente cheie de către Financial Times sau că aceste documente să nu apară niciunde. Se spune că publicarea documentelor va afecta piața. Ar trebui să uh, existe efecte mult mai uh, drastice dacă dacă aceste documente nu ar fi publicate în mod legitim. Orice părți interesate ar trebui să aibă acces la orice documente uh, în care au un interes legitim. Și bineînțeles că documentele respective trebuie să fie elaborate în dialog cu societatea civilă și cu partenerii sociali. Acestea sunt principii uh, din cadrul femeii. Femeiul a învățat din acest punct de vedere și cred că Europa, Europa cel puțin nu ar trebui să uh, cadă sub nivelul principiilor femeii. Așadar, ar trebui să existe un dialog obligatoriu cu partenerii relevanți și un maxim de transparență. Nu vreau să vă dau o listă completă, însă mi se pare foarte important să ajungem la un acord larg pe aceste teme, în special în ceea ce privește regulamentele pentru statele cu probleme grave și beneficii suplimentare care nu au fost tratate în pachetul cu șase măsuri și drept care Parlamentul are acum ocazia să consolideze democrația europeană, astfel ca cetăț- și cetățenii din statele afectate ne urmăresc pentru a vedea dacă le luăm în serios problemele. Cred că unele dintre propunerile lui Jean-Paul și ale colegilor noștri sunt promițătoare pentru că vor să meargă mai departe decât ceea ce vedem acum în uh, Troică. Din partea grupului verzilor, Nicolas Huntis. Mulțumesc, doamnă președinte. în ciuda eforturilor excelente ale raportorilor și mă voi referi aici mai mult la raportul Gozes, nu ne-au convins să ne schimbăm uh, poziția în legătură cu aceste regulamente. Suntem împreună și veți găsi acest lucru în amendamentele 47 și 48 ale mele și ale socialiștilor, unde spunem că Parlamentul European ar trebui să respingă propunerile Comisiei este datoria noastră pentru că trebuie să punem capăt acestor măsuri. Considerăm că Parlamentul ar trebui să respingă pur și simplu propunerile. În ceea ce ne privește, în discuțiile noastre și atunci când am discutat uh, pachetul de guvernanță economică, că pachetul de două măsuri vrea să radicalizeze pachetul de șase măsuri. Noi am spus că este vorba de răspunsul greșit în fața crizei și acum acest lucru se aplică chiar mai mult. Însă există și un al doilea motiv. Avem rezultate palpabile ale măsurilor luate. Iată ceea ce se întâmplă în Grecia, în Portugalia, consecințe ale măsurilor. Același lucru în Irlanda și chiar în Spania, conform cifrelor pe care le avem la dispoziție. Mâine, în discuțiile din cadrul Troicăi, vom putea să analizăm aceste formule și, pentru, și să vedem care sunt rezultatele, date fiind uh, rezultatele pe care le avem acum din punct de vedere politic și economic, mi se pare că aceste propuneri ar trebui să fie respinse. Nu vreau să vă răpesc foarte mult timp. Pentru, pe raportul Gozes aș spune următoarele. În discuția anterioară a existat o mică neînțelegere, poate nu am fost suficient de clar, ia, da, dați-mi voie să repet ceea ce am spus. Sunt de acord cu amendamentul 3, cu alte cuvinte, să ștergem prevederile care spun că un stat care nu dă dovadă de disciplină uh, nu mai trebuie să primească fonduri din fonduri de coeziune sunt de acord cu raportorul în acest sens. Vreau să, clar, vreau să clarific acest lucru. Am depus amendamente specifice și dacă le examinați în detaliu, veți vedea subiectul pe care l-am veți vedea ideile mele mai pe larg. Parlamentul trebuie să elim, să respingă propunerile comisiei în legătură cu ambele regulamente. Vă mulțumesc pentru a clarifica. Vom trece acum la raportul Elisei. Vor lua cuvântul raportorii din umbră pe acest raport, care nu s-au exprimat încă, și după aceea vom trece la intervenții spontane din partea membrilor referitoare la ambele rapoarte. Am deja șapte nume pe listă. Elisa, pe raportul tău. Há, como é a um, is uh, complaining, yes? Verna se plânge. Da. Până acum au luat cuvântul uh, doi reprezentanți ai raportelor din umbră, pentru că raportii din umbră nu au fost uh, prezenți. Uh, și dacă continuăm așa, nu cred că este o idee foarte bună. Deci trebuie să respectăm listele și raportorii din număr trebuie totuși să vină la întâlnirile comisiei noastre. Da, am auzit ceea ce au spus raportorii din umbră și acum dăm cuvântul raportorilor din umbră pe raportul Elisei și după aceea uh, intervenții spontane, după cum am decis la coordonator. Elisa. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca să fiu succintă și să parcurg uh, problemele. Am împărțit uh, amendamentele în trei grupuri. Primul grup se referă la probleme care necesită o dezbatere politică mai aprofundată. În acest grup plasez aș spune că trebuie să ajungem la un consens în legătură cu gradul în care putem integra sau nu acordurile interguvernamentale. Dacă ajungem la un consens la raportul domnului Gozes, punctele sale și sugestiile sale acopere ambele rapoarte. În momentul de față există multe amendamente care încearcă să precizeze mai bine ceea ce se spune în acordul interguvernamental pentru a ne putea alinea la pachetul de șase măsuri. Așadar, amendamente care încearcă să echivaleze cele două Alte noutăți aici există amendamentul 210 din partea verzilor, un proces legat de reformele structurale și abordarea noastră față de deficitul excesiv Eh, este vorba de o propunere interesantă, însă deschide o temă total nouă în legătură cu care ar trebui să ajungem la un consens. Avem așadar nevoie de o dezbatere separată. O a treia problemă importantă la articolul 18 din propunerea comisiei, unde comisia înființează un regim strict prin care identifică state care sunt sub riscul de a nu se conforma. Este vorba de un uh, concept destul de vag, riscul de neconformitate. Uh, nu am fi de acord cu această presiune suplimentară prin care Comisia decide că există un risc de neconformitate, nu există mecanisme de control, nu există abordări oficiale, formale. Așadar, Comisia ă, dă naștere unor consecințe care nu pot fi anticipate. Eu consider că există deja un mecanism serios, suficient, și dacă se mai adaugă un nou sistem, un, uh, un risc de neconformitate în termeni atât de vagi, mi se pare că mergem prea departe. Trebuie să dezbatem acest lucru din punct de vedere politic și să ajungem la un consens. Putem să ajungem la un acord deja spunem că, spunem că procesul poate fi legat de datoria suverană și felul în care tratăm datoria suverană. Am abordat această problemă spunând că nu vrem să introducem un mic mecanisme de rigoare fiscală fără ca în același timp să înaintăm spre un sistem comun de gestionare a datoriei suverane. Trebuia să, așadar să decidem cum introducem aceste sisteme. În uh, propunerea pentru un fond de rescumpărare, aceasta este una atrăgătoare. Uh, liberalii la amendamentul 274 spun că poate exista un sistem juridic propriu pentru acest fond de răscumpărare. Reprezintă o un progres foarte rapid în legătură cu această problemă, însă și aici mi se pare că trebuie să ajungem la un acord, pentru că există opinii divergente. Vrem să înființăm un asemenea fond de răscumpărare cu condiții, fără condiții, sau Vrem să ajungem la un fel de numitor comun care să implice un fel de amânare a datoriei, o reducere a datoriei. În care caz putem înființa o agenție pentru datoria suverană. Însă, despre orice ar fi vorba, avem nevoie de un sistem eficient care să nu devină o cutie a Pandorei Așadar, există o serie de subiecte în legătură cu care putem ajunge la un acord, de la domeniul de aplicare a legislației până la natura independentă așa, acestui, acestui așa zis Consiliu Fiscal. Mai mulți colegi au depus amendamente. Eu cred că putem conveni asupra unui uh, calendar echilibrat și nu asupra unui calendar grăbit eh, propus de către comisie. Mie mi se pare mai oportun să avem un calendar mai confort, confortabil, care să țină cont și de programul de echilibrare a sarcinilor și de o examinare mai îndeaproape a ceea ce se întâmplă în programele naționale. Putem să ajungem la o coeziune mai bună cu pachetul de șase măsuri pentru o guvernanță economică și fiscală mai, fiscală mai bună, precum și guvernanță bugetară. Așadar, iată o listă mai cu care putem, de lucruri cu care putem lucra. Mulțumesc colegilor pentru amendamente. Mulțumesc din partea PP, Marian. Dank u wel, voorzitter. Uh, dank ook aan de rapporteur voor het uh, schema dat we gekregen hebben. Ik denk, voorzitter, dat dat enorm... Mulțumesc, doamna președinte. Doresc să mulțumesc și raportorilor pentru documentele pe care ne le-au pus la dispoziție, care ne ușurează munca pentru că discutăm de foarte multe aspecte tehnice dificile. În legătură cu prima temă abordată de doamna raportor aici, avem nevoie de o discuție politică și primul punct se referă la articolul, uh, la articolul 4, ce anume trebuie preluat din pactul uh, fiscal. Am făcut amendamente din acest punct de vedere. Um, mecanismele de corectură automată, o prezentare foarte clară a ce înseamnă un buget, buget echilibrat și un buget uh, dezechilibrat și în uh, urma amendamentelor colegilor, cred că vom ajunge la o, o discuție largă, pentru că unii nu-și doresc preluarea cuvânt cu cuvânt uh, a prevederilor din pactul fiscal. Noi, grupul nostru politic, va analiza în detaliu situația și dacă vom ajunge la un consens în legătură cu alte puncte, suntem pregătiți să facem anumite concesii și uh, la acest punct. Și uh, cred că putem renunța și la aceste cifre, o jumătate de procent sau un procent, și putem um, renunța și la cererea ca, ca actul legislativ să fie unul uh, constituțional. Cred că am putea găsi uh, și aici o formulare potrivită, să găsim un text uh, în care să se spună că avem nevoie de um, instituții in, independente și apoi care va fi procedura de verificare ex post sau ex ante și pe ce temei juridic. Da, și, de aici, și aici va trebui să discutăm. Și oricum, cifrele prezentate trebuie să fie aliniate cu uh, obiectivele pe termen uh, mediu. Apoi, avem nevoie de un mecanism structural de corectură și cred că ar trebui să facem referință aici la o, pre- o prevedere concretă din pachetul cu șase uh, măsuri, unde se discută de regulile specifice pentru bugete. Și dacă uh, Uh, să accepte această propunere, credem că putem ajunge la o soluție. O soluție însă care să țină seama de întregul regulament. Uh, pentru autoritățile independente am înaintat foarte multe amendamente. Unii sunt de părere că trebuie să apelăm la acte delegate, alții consideră că trebuie să lăsăm comisia să hotărească și mă întreb uh, Mă întreb pe doamna raportoare dacă nu am putea să ac- uh, accelerăm puțin procedura prin uh, adoptarea unei anexe, pentru că dacă tot cerem comisiei să, să hotărască în urma unor decizii, unei decizii a unei autorități independente, putem să cerem comisiei uh, să facă o propunere cu o listă de uh, cerințe pentru a evita uh, pasul suplimentar de mai târziu, pentru că situația este oricum destul de complicată. Aceasta ar fi, uh, aceasta ar fi propunerea mea. Acum, în legătură cu articolul 5, doamnă președintă, aici am, am uh, mă refer la amendamentul verzilor care, după părerea mea, merge puțin prea, de, prea departe, pentru că nu este vorba de o amendare a textului, ci este vorba de o nouă abordare, pentru că nu discutăm doar despre buget, dacă acceptăm acest amendament, ci și de alte aspecte, ceea ce înseamnă o, modific- o modificare fundamentală a abordării punct de vedere al fondului, al conținutului, amendamentul verzilor merge prea departe, dar în plus, trebuie să verificăm dacă putem, dacă putem amesteca toate lucrurile aici, pentru că strate- să amestecăm strategia UE 2020 pentru creștere economică și crearea locurilor de muncă cu uh, sectorul bugetar, pentru că este vorba de două lucruri complet diferite. Apoi, um, doamna raportor ceruse, propusese ștergerea, eliminarea articolului 8. Este un uh, punct important. Um, pentru că, până la urmă, Comisia ar primi competențe prea mari. Dacă este să citești și eu propunerea, trebuie să recunosc că, până la urmă, Comisia primește foarte multe competențe. Eu nu aș propune însă să renunțăm în totalitate la acest articol, ci să cerem promisiei, eh, Comisiei să înainteze unele propuneri care apoi trebuie discutate cu Consiliul. Poate ar fi cel mai bine să discute acest lucru cu uh, grupa, grupul euro. Deci poate exista această posibilitate de implicare a Consiliului și dacă se discută despre mai, despre mai mult de un stat membru, dacă este vorba de evaluare a, întreg, a întregii zone euro, atunci poate ar putea fi implicat chiar și Parlamentul. Apoi, articolul 3.2, uh, articolul 3.3, domeniul de aplicare. Pentru noi este foarte important să fie prevăzută o uh, o situație de ieșire. Dacă un stat membru nu poate prezenta un buget echilibrat la sfârșitul unui an, trebuie să găsim cumva o soluție de urgență. Poate o, o reglementare așa cum se află în, în, uh, în sistemul european, bugetul european, și um, trebuie să ținem seama și de discuția legată de statele federale. Trebuie să ne dăm seama ce dorim exact din partea unui stat federal. Apoi, doamna Ferreira, la articolul 3, când este vorba de plata datoriilor, și din acest punct de vedere, noi susținem că, că trebuie să se, să se păstreze abordarea din pactul fiscal. Trebuie discutată intenția unui stat, însă nu cred că trebuie stabilită lucrurile cu atâția ani înainte. Desigur, trebuie să există un grad de monitorizare, dar formularea din planul fiscal este, din punctul meu de vedere, absolut suficientă. Deci, nu trebuie regăsit acest punct în, în uh, proiectul bugetar al unui stat. Apoi, articolul 6, calendarul, și aici am, am înaintat diferite amendamente. Doamna raportor își dorește accelerarea timpul, uh, primului moment din care se aplică uh, această dispoziție, uh, redactarea bugetului. Dacă stabilim un, uh, un punct prea timpuriu pentru redactarea unui proiect bugetar, există posibilitatea ca prognozele să nu fie foarte uh, corecte, deci noi ne dorim data de 15 octombrie și dacă uh, Comisia consideră că unele lucruri trebuie modificate, această dată poate fi prelungită până pe data de 30 octombrie. Dacă nu există alte modificări, rămâne data de 15 uh, Dacă există nevoie de alte modificări, atunci 15 noiembrie, după care parlamentele au nevoie de 6 uh, săptămâni. Este important să păstrăm acest aspect al suveranității naționale. Parlamentele naționale au nevoie de această perioadă de șase săptămâni pentru a discuta uh, bugetul respectiv. Comisia ar trebui să uh, dea un aviz uh, statelor membre doar dacă există o problemă. Dacă nu, nu avem nevoie de un asemenea aviz pentru că ar fi o sarcină administrativă suplimentară. În legătură acum cu acest fond de răscumpărare de plata a datorilor, aș putea să vă spun care este părerea mea uh, personală, nu în calitate de raportor din umbră. Eu personal nu am nimic împotriva unui asemenea mecanism, un mecanism care eventual pe viitor ar putea să fie necesar, însă să-l amintim în acest moment, fără să știm cum va funcționa un asemenea fond de răscumpărare, mi se pare că este puțin prea îndrăzneț, pentru că nu, acest lucru nu are nicio legătură cu sistemul de uh, Um, monitorizare. Există o, o cantitate, o sumă mare de vechi datorii care trebuie replătite la un moment dat, dar nu cred că aici este momentul să discutăm despre această temă. Domnul, îmi pare rău, a trebuit să dau un răspuns la toate întrebările, la toate aspectele ridicate de doamna raportor. Vă mulțumesc foarte mult, am terminat you Președinta, îmi pare rău, dar toată lumea dorește să intervină și intervențiile spontane le împingem la capătul zilei în stilul acesta. Hermon, mulțumesc. Vreau mai întâi să-i uh, mulțumesc raportare pentru eforturile sale. Suntem abia la începutul negocierilor. Uh, întregului document, negocieri întregului document. Noi, liberalii, susținem în general toate amendamentele care se referă la puterile Comisiei Europene. Cred că acest lucru nu vă surprinde, pentru că aceasta a fost direcția consecventă a uh, liberalilor în ultimii ani. Vă reamintesc că nu e vorba de o criză politică nu e vorba doar de o criză economică, ci și de una politică și avem nevoie de consolidarea puterilor Comisiei, pentru că dacă nu, același uh, comportament, uh, guvernele vor continua să afișeze același comportament ca și în trecut și dacă vom continua ca și în ultimii ani, nu vom uh, contrastimula comportamentele riscante ale guvernelor populiste. Prin urmare, mă bucur să dăm uh, o greutate mai mare Comisiei decât Consiliului în acest uh, regulament și nu înțeleg de ce există încă oameni care vor uh, să ofere Consiliului o influență majoră pentru că, acolo s-a, uh, pentru că s-a dovedit că acolo sunt un grup de prieteni care pot să exercite presiuni unul asupra celuilalt de teamă că uh, el va fi următorul la rând. Apoi, noi susținem toate amendamentele de consolidare a puterii Parlamentului European. Asta înseamnă că vrem mai mare răspundere democratică, un mai bun uh, dialog în comisiile competente, uh, și eu am uh, depus un amendament pentru o mai bună legitimitate democratică a președintelui Comisiei uh, Europene. Cred că uh, acesta trebuie ales uh, în cadrul membrilor acește, acestei instituții și cred că trebuie să transmitem semnalul că vrem o mai bună de, uh, legitimitatea democratică pentru că, după părerea mea, uh, domnul Barroso a cam dispărut în momentele cheie ale acestei crize din ultimii ani. Totodată, susținem toate amendamentele care solicită o mai bună transparență și aici suntem de acord cu verzii. Să vă dau două exemple. Și această transparență, să menționez, trebuie să se aplice la nivel regional uh, un, în uh, statele federale unde regiunile sunt foarte importante. Și să vă dau un exemplu. Ieri a fost uh, alegeri în Andalusia, o regiune europeană sistemică. De ce nu avem încă un buget din partea guvernului spaniol? Pentru că ieri au fost alegeri în Andalusia. Deci sunt alegeri peste tot, în mai multe state și atunci avem nevoie uh, de un rol activ al Comisiei și în monitorizarea bugetelor regionale. În caz contrar, un stat nu are buget și uh, aduce în situație de risc toți, uh, toți membrii zonei euro pentru că a fost alegeri într-o regiune a sa. Un alt punct, vis-a-vis -vis de amendamentele care se referă la rolul partenerilor sociali, noi știm că uh, acest rol este foarte important la nivel național în statele membre, dar uh, ne exprimăm uh, unele temeri vis-a-vis -vis de creșterea rolului acestor parteneri sociali. Și atunci vă întreb, înseamnă că ei pot să ne blocheze acordurile sau să ne amendeze deciziile? pentru că acest lucru ar fi un semnal de alarmă pentru ALDE în acest sens. Și vă reamintesc că dacă sindicatele vor să joace un rol în legislația noastră, atunci ei pot să candideze la alegeri, de pildă. În sfârșit, vis-a-vis -vis de um, chapter 11, de capitolul 11, vreau să um, fac două comentarii. Mai întâi, să să avem grijă la instituționalizarea uh, deficitelor în uh, Uniunea Europeană fără un plan uh, cuprinzător pentru a nu provoca o reacție în lanț. După cum a arătat literatura economică, de-a lungul istoriei nu a fost niciun deficit de țară care să nu aibă confecințe și în alte state. În al doilea rând, mă îngrijorează foarte mult faptul că investitorii privați vor deveni obligați, titulari junior de obligațiuni ale um, datoriilor suverane. Dacă se stabilește că uh, aceștia trebuie să accepte un uh, așa numit haircut privat, în timp ce guvernele nu, tot mai puțini investitori vor fi dispuși să aducă bani și să facă investiții în respectivele state. Și, în sfârșit, și de aceea cred că Fondul European de Stabilitate este un instrument esențial pentru ieșirea din această uh, criză, tocmai acest lucru vreau să-l susțin. Mulțumesc frumos. Uh, președinte, mulțumesc. Dirk a vorbit deja și nu mai trebuie să intervină. Filip, ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, s-ar putea să credeți că Sven mi-a furat discursul, dar uh, nu a făcut asta. A vorbit el în locul meu, așa că o să răspund la câteva întrebări înainte, fără să mai repet ce a spus deja colegul meu. Um, Filip, Ramon, uh, vorbeai despre uh, Consiliul ca de un grup de prieteni. Să nu uităm niciodată că ei au fost aleși și vorbesc liber, pentru că unii dintre ei e, sunt uh, verzi. Nouă ne place legitimitatea um, democratică și ai dreptate uneori în ceea ce spui, dar asta nu este dreptul să spui că nu este un organism leg- legitim, pentru că are legitimitate și în termen electoral chiar mai mult decât Comisia Europeană. Deci aș avea grijă cu um, aceste observații vis-a-vis -vis de Consiliu. Apoi, Știți că disciplina bugetară este o disciplină foarte dificilă și disciplina uh, în stilul Europa 2020 nu este niciun fel de disciplină. Oamenii râd de aceste angajamente și nu își fac treaba. De aceea am insistat chiar de la început să accelerăm sau să creștem nivelul de obligativitate al acestor angajamente în mod semnificativ pentru ca ele să înceapă să prezintă niște cifre în dezbaterea bugetară și vreau să vă atrag atenția și asupra recomandărilor bugetare ale Comisiei. O să descoperiți acolo că multe dintre ele intră în domeniul politicilor sociale, politicilor pensiilor și așa mai departe. Deci politica, chiar Comisia face legătura cu lucruri care nu sunt de natură direct bugetară și decât să ignorăm acest lucru, mai bine să facem această legătură cât mai bine cu putință. Și aici mă adresez comisiei. Știm că construcția uh, UE 2020 este una destul de șubredă în anumite aspecte. Uh, trebuie să avem un temei juridic mai solid pentru a stabili aceste obligații uh, și a le crea o bază mult mai solidă. Dar acesta este un motiv pentru a îndemna statele membre să facă ceea ce trebuie. Nu vreau însă ca atunci când încercăm să tratăm problemele bugetare să luăm măsuri care merg împotriva obiectivelor strategiei UE 2020. Să spunem că acesta este un screening al politicii bugetare UE 2020 pentru a ne asigura că ceea ce se întâmplă la nivel bugetar încurajează realizarea obiectivelor UE 2020. În final, dați-mi voie să spun că legitimitatea democratică este un aspect esențial. Am spus-o de nenumărate ori că trebuie să cerem eforturi majore în tuturor uh, categoriilor de populație, nu doar celor câțiva nefericiți, uh, și pentru acest lucru avem nevoie de o uh, legitimitate democratică foarte puternică. Și apoi, și acest lucru este adevărat mai ales în cadrul pactului fiscal, acesta, lipse, acesta duce lipsă de flexibilitatea de care avem nevoie pentru a nu strica mecanismul. Atunci când vorbim despre bănci, înțelegem că poate vrem să mergem de la o A, o situație nesănătoasă, la B, o situație sănătoasă, dar pentru a face acest lucru este esențială traiectoria. Cu alte cuvinte, dacă nu avem traiectoria corectă, s-ar putea să punem punct între timp și să distrugem economia pe parcurs. La fel se întâmplă și în mediul privat și în mediul guvernamental. E nevoie de timp pentru a, însăne, pentru a însănătoși economia, dacă nu vrem să o distrugem pe ea sau societatea. Și aici avem nevoie de flexibilitate, nu doar în norme, ci și în modul în care Comisia le aplică. Și dacă suntem liniștiți cu privire la acest lucru, sigur că e loc de uh, consens și cu verzii. Președinta, cine ar fi spus că un document de 12 pagini creează atât de multe discuții? Ultimul raportor din umbră, Miguel Porta, și după aceea o să las timp pentru intervențiile spontane, pentru că vorbim despre amendamente și cei care le-au depus au dreptul să-și spună părerea. Miguel, ai cuvântul. Mulțumesc frumos, o să încerc să fiu succint. Noi am depus amendamente pentru a trimite uh, ambele regulamente înapoi Comisiei. Deci avem o poziție foarte critică. Și primul motiv pentru această poziție noastră este că principalul obiectiv al celor două regulamente este acela de a include în pachetul de coordonare economică o serie de schimbări pe care noul tratat încearcă să le impună Uniunii Europene și întregii politici de coordonare europeană. Acestea fiind spuse, este clar că nu suntem indiferenți la diversele dezbateri care au loc în prezent. Și sunt de acord cu doamna Elisa Ferreira, raportarea noastră, că Uh, atunci când spune că este împotriva articolului 8 din textul uh, propus de comisie vis-a-vis -vis de riscul de neconformitate. Acesta este un concept foarte vag și e ultimul lucru de care avem nevoie. Mm, conceptele vagi care să penalizeze și mai mult statele membre supuse deja unor legi draconice în domeniul coordonării economice. Acestea fiind spuse, mai am un comentariu vis-a-vis -vis de propunerea verzilor. În amendamentul lor, numărul 209, în care se propune ca atunci când vine vorba de substanța legată de ocuparea forței de muncă și de creștere în reformele naționale, acestea să fie supuse a uh, sancțiunilor atunci când apare o neconformitate. Este o propunere foarte interesantă să văd cum am putea forța Germania să crească. Și de aici încolo eu chiar susțin această idee, dar problema de bază a propunerii versilor este că atunci când vorbim de pachetul de coordonare economică și de întregul sistem de coordonare economică, noi respectăm două reguli în principiu. Creș- stabilitate sau creștere. Nu spunem nimic despre coordonare economică. Asta este problema majoră. Și nu obținem decât austeritate. Deci avem o abordare schizofrenică. Uh, Vorbind despre sancțiuni, modelul coordonării se bazează pe ideea sancțiunilor, dar asta nu rezolvă problema statelor în dificultate. Cum să reușești să faci Portugalia să investească atunci când uh, ea se confruntă cu recesiunea și Comisia merge mai departe spunând că nu uh, se, ar trebui să meargă fonduri structurale către uh, statele care nu își îndeplinesc obiectivele Pactului de Stabilitate și Creștere. Și un alt punct mă refer la gestionarea comună a uh, datoriei suverane și propunerea privind fondul de uh, răscumpărare. Această propunere este de foarte mare interes și trebuie discutată uh, în profunzime. Uh, Însă, principala problemă reprezintă condițiile pentru acest fond, condiții care sunt absolut draconice. Este o continuare a politicii de austeritate. Spuneți-mi cum, în următorii 20 de ani, Grecia, care are o datorie publică de 170% din PIB, cum va reuși ea să își Uh, aibă un PIB uh, de 70% reducând uh, datoria la ritmul impus. Cum să, impun această, cum să respecte această condiție impusă de uh, liberal, care este o sine qua non pentru un fond de răscumpărare? Și cum să calculăm echilibrul structural? Până acum nu mi-a explicat nimeni care este formula de a calcula surplusul structural sau echilibrul structural, când înceap, începe și când se termină ciclul economic. Și îmi este foarte greu să discut cu colegii atunci când nu avem o bază matematică corectă. Președinta, mulțumesc frumos. Văd că uh, avem uh, formule pe grup, dar o să alternez. Uh, Gunnar, ai cuvântul. Thank you very much. I will try to be short. Uh. Vă mulțumesc. Voi încerca să fiu succint. În primul rând, Cred că este important ca acest Consiliu Bugetar să fie independent, independent în totalitate, din toate punctele de vedere, date statistice și așa mai departe. Pentru că dacă nu garantăm independența acestui Consiliu, vom ajunge la aceeași procedură pe care am avut-o când am discutat uh, ultima dată această temă și când discutăm despre flexibilitate. Există două perspective asupra flexibilității. Fie există o flexibilitate, un grad de flexibilitate pentru statele membre de a-și uh, alege uh, poli- politicile, fie au flexibilitatea de interpretare a regulilor, pentru că exact acest lucru s-a întâmplat și eu nu-mi doresc interpretarea diferită a uh, pactului fiscal pentru că atunci are o altă valoare. Deci, pe mine mă îngrijorează uh, puțin unele părți din raportul doamnei Ferreira, pentru că deschide portițe interpretărilor și nu discută uh, prea mult de uh, punerea în aplicare a regulilor. Și după părerea mea, acest aspect ar trebui să fie subliniat mai mult. Pentru că principala problemă cu care ne confruntăm acum în Europa, și mă refer acum la câteva intervenții care au fost făcute astăzi, deci principala problemă a fost că nu că am avut uh, stim, uh, o stimulare economică prea mică, pentru că dacă este să ne, gând, să ne gândim la istoria dezvoltării economice în Europa, a fost că s-au cheltuit prea mulți bani în stimularea economiei. Și foarte multe guverne au evitat până la urmă reformele uh, structurale. Uh, cu cât există reguli mai stricte, cu cât vom depăși mai repede această criză și vom avea posibilități de uh, creștere economică. Deci eu aș dori să subliniez cât de important este pe viitor să avem reguli clare și ușor de respectat. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Roberto. Vă mulțumesc. Mă voi referi la doar două puncte. Amendamentele mele se referă la uh, aceste două aspecte, la aceste două puncte. Um, aspectul uh, democratic. Sunt de acord cu domnul Gozes când spune că propunerea comisiei lasă doar la latitudinea comisiei să ia decizii care sunt prea importante, pentru care ar fi nevoie de un grad de, de legitimare democratică sporit. Însă nu uh, nu văd de ce, care este temeiul juridic conform căruia legiti, uh, legitimitatea democratică aparține doar Consiliului. Din punctul de vedere al uh, temeiul juridic, de exemplu, ne putem gândi la articolul 112 sau 126, unde se vorbește de procesul de procedura de codecizie. Deci nu văd de ce Parlamentul nu ar putea să aibă un rol mai important, să-și uh, dea consimțământul pentru anumite decizii. Deci, până la urmă este vorba de un uh, punct politic și decizia luată ar trebui să fie una politică și, din punctul meu de vedere, aceasta ar fi ocazia ca Parlamentul să ceară implicarea sa în uh, această decizie prin, uh, prin consimțământ. Apoi, în legătură cu pascul fiscal. Și eu am îndoieli juridice legate de, de uh, posibilitatea uh, încorporării unor referințe din uh, pactul fiscal uh, pe lângă uh, regulamentul 1447 din 1997. Cred că singura modalitate de a face acest uh, lucru ar fi o referință la regulamentul 1446 din 1997, pentru, cu, pentru că dacă nu, avem două reglementări care se ocupă de același domeniu. Și nu este vorba aici de o ceartă juridică, ci este un punct esențial. Motivul pentru care este oportun să ad- ad- adoptăm prevederi din pascul fiscal în pactul de stabilitate și creștere economică este tocmai pentru a nu avea două, uh, două regulamente separate. Ar trebui să vedem care sunt cerințele pentru statele membre făcute de pactul fiscal uh, pe lângă uh, cerințele făcute statelor membre uh, pe baza pactului de stabilitate și creștere. Până la urmă, cred că dreptul european ar trebui să se bucure, trebuie uh, să fie primordial. Dreptul european, chiar dacă este, um, a fost uh, amendat ulterior. Deci ar, ar trebui să amendăm până, până la urmă regulamentul de bază 1446 din anul 1997, așa cum s-a făcut prin pachetul cu șase măsuri. Aceasta ar fi o abordare mai uh, coerentă. Mai există un alt punct important care, din punctul meu de vedere, va trebui discutat în, uh, urm- în uh, următoarele luni. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. În primul rând doresc să-i felicit pe cei doi raportori. pentru că ne-au prezentat munca dumnealor și pentru că au dat dovadă de. Uh, au fost pregătiți să accepte anumite compromisuri, pentru că doar așa putem completa cadrul pe care l-am uh, început prin uh, dosarul legat de cele șase măsuri. În acest context, Este foarte important ca noi, în calitate de reprezentanți politici, să ajungem la răspunsurile care se așteaptă din partea noastră de către cetățeni. Parlamentul European trebuie să găsească rapid o soluție. Aș dori să subliniez cinci puncte care sunt reflectate de amendamentele înaintate de mine. În primul rând, co- coerența între acest dosar și dosarul cu șasea măsuri. Este foarte important să existe aici un, o continuitate și aș dori să vă dau două exemple. În primul rând, când este vorba de, de majoritatea calificată in, inversă față de uh, propunerile făcute de comisie și apoi o soluție integrată în legătură cu datoriile, uh, de exemplu, prin intermediul unei autorități statale sau mai există și o altă posibilitate, este important să fie luate decizii care să permită statelor să intre pe uh, piețele de capital. și pentru acest lucru cred că nu avem nevoie în mod necesar de modificarea tratatelor și mai acest lucru a fost amintit în această comisie. Ar exista diferite abordări, de exemplu o clauză de revizuire ar fi cea mai bună a, uh, soluție. Sunt de acord cu cele spuse de domnul Gozes în legătură cu fondurile regionale și fondurile structurale, în legătură cu calendarul bugetar. um, poate este, poate, poate părea o problemă minoră, dar se va ajunge la probleme mari uh, legate de punerea în aplicare și legate de legitimitatea în fața opiniei publice. Mulțumesc, Liam. Merci. Euh, je voudrais remercier... Euh, mulțumesc. Îi mulțumesc lui Jean-Paul Gozes pentru că a anunțat, anunțat că retrage partea din Uh, regulament care propune o regulă de aur a tratatului interguvernamental. Acel uh, uh, aș, aș fi ridicat un cartonaș albastru în ședința plenară, dar acest lucru nu mai este necesar. Nu mai am reproșuri nici legate de anumite pasaje din text. În momentul de față, drepturile derivate sunt incompatibile cu articolul 36 al Tratatului Uniunii Europene și înainte de ratificarea în fiecare stat membru a tratatului interguvernamental nu, trebuie, nu putem introduce prin legi derivate această regulă de aur. aur. Sper că cei din PPE vor lua act de acest lucru pentru că am auzit lucruri destul de îngrijorătoare și se pare că nu s-au coordonat cu raportorul. În ceea ce privește amendamentul meu împreună cu Elisa Ferreira, am dorit să introduc elemente legate de creștere și a crea circumstanțele necesare creștere, creșterii. Sunt destul de sceptic în ceea ce privește uh, obligațiunile de răscumpărare a datoriilor, pentru că vom finanța cu uh, dobânzi scăzute statele cu politici care uh, dăunează creșterii. În ceea ce privește capitolul 11, și aici sunt sceptic, pentru că mulți cred că se vor crea tensiuni în legătură cu rata dobânzilor s-ar fi putut să se acorde licențe bancare, ceea ce ar fi însemnat în final o finanțare a datoriei de către Banca Centrală Europeană, însă sper că guvernele vor da dovadă de o abordare pragmatică. Mulțumesc, Astrid. Doamna președinte, foarte pe scurt în ceea ce privește câteva din amendamentele mele asupra raportului colegului meu, Jean-Paul Gozes, aș dori să subliniez că aceste amendamente merg în sensul unei implicări mai mari a Parlamentului European în programul de ajustare pentru statele europene în dificultate. Nu este vorba aici de un reflex corporatist, ci mai degrabă de o constatare că implicarea Parlamentului introduce mai bine implicarea Parlamentului într-o dezbatere publică. În momentul în care apare o dezbatere publică în legătură cu aceste uh, programe de ajustare. Explic aici uh, prin ceea ce se întâmplă cu Grecia, cu toate că a fost dat uh, uh acest exemplu ca un fel de contraexemplu trebuie să recunoaștem că pe de o parte avem sute de miliarde de euro care sunt trimise ca ajutor Greciei și pe de altă parte damnarea diverselor planuri de ajustare care nu fac decât să uh, uh, aducă lacrimi în ochii populației. Dacă deciziile și planurile de ajustare sau de curățare în funcție de fiecare stat vizat nu au transparența necesară, riscăm să slăbim întregul proces. Parlamentul, bineînțeles, nu trebuie să nu are drept de codecizie aici, pentru că nu are drept de a se exprima și există și obstacole, obstacole juridice. Consider că consultarea Parlamentului în legătură cu bază, pe baza unui aviz ar fi utilă nu doar la introducerea unui program de ajustare și această implicare a Parlamentului se bazează pe o condiție de a putea reacționa rapid și bine. Nu este vorba aici de a întârzia procesul decizional. Dacă Parlamentul intervine, trebuie să fie la înălțimea mizelor și trebuie să se implice într-o metodă de lucru, pentru că ceea ce se întâmplă în uh, pachetul cu două măsuri nu este de bun augur. Comisia a depus acest regulament la sfârșitul lunii noiembrie. Consiliul ECOFIN a ajuns la un acord în februarie. Jean-Paul a repetat acest lucru, însă Parlamentul pare să ezite, însă dată fiind gravitatea acestei situații, acestei situații, nu mi se pare productiv. Din contră, din contră, trebuie să înțelegem că anumiți membri ai comisiei acestea în special cei din stânga, sunt mai degrabă tentați de a întârzia lucrurile. Eu îi rog să nu acționeze așa, pentru că nu prin întârzierea luării unui medicament care nu ne place, ne vindecăm mai repede. Nu există alternative față de o politică de coordonare a, de consolidare a finanțelor publice europene. Aceasta trebuie să fie făcută inteligent pentru a evita efectele recesive. Însă această constatare poate fi împărtășită de un mare număr dintre noi. De aceea, uh, cei care vor să treneze lucrurile, ar trebui să se uh, răzgândească. Vă mulțumesc, Antolin. Las enmiendas que he presentado. Vă mulțumesc, doamna președintă. În legătură cu amendamentele mele înaintate pentru raportul domnului Gozes. Acestea ar trebui să îmbunătățească propunerea făcută de comisiei și își doresc să creeze o bază de discutare cu celelalte grupuri politice. Discutăm despre o guvernanță economică în zona euro. În zona euro există unele state se confruntă cu probleme și tocmai din aceste motive trebuie să trecem la măsuri. În legătură cu propunerea 4 al com- Comisiei, avem o abordare foarte concretă. Acest, este vorba de următoarele aspecte importante această propunere trebuie să fie echilibrată. Monitorizarea statelor cu probleme uh, trebuie consolidată, un lucru foarte bun, dar o monitorizare consolidată presupune o colaborare îmbunătățită cu celelalte instituții europene. Aceasta este filozofia Uniunii Europene. Apoi, un al doilea aspect. Avem nevoie de un grad mai mare de dreptate. Ce înseamnă acest lucru? Avem nevoie de un plan pentru statele respective care să, uh, funcțione, care să fie durabil, să funcționeze pe un uh, termen lung. Avem nevoie de soluții durabile la, da, la datoriile unui uh, stat. Eforturile însă nu trebuie să fie prea mari, ci să ducă la un plan care va funcționa. Apoi, eficacitatea și eficiența măsurilor de ajustare. Pentru acest lucru avem nevoie de un plan de sprijin, de avem nevoie de măsuri uh, însoțitoare uh, financiare, de exemplu, uh, promovarea acordării creditelor, combaterea retragerii capitalurilor dintr-un anumit stat, Uh, abordarea tuturor dezechilibrelor existente și în acest punct de vedere și statele membre pot deveni active. Deci un plan însoțitor. Și apoi, al patrulea aspect important pentru mine este legitimitatea. Guvernanța pentru aceste, planul pentru guvernanță în legătură cu aceste state nu uh, trebuie să ducă în situația în care creditorii sunt cei care iau uh, deciziile legate de statul respectiv. Poziția parlamentelor, suveranitatea statelor respective trebuie apărată. Colegul Gozes s-a referit la competențele Consiliului, lucru evident, dar și Parlamentul trebuie să poată să-și exprime poziția. Dreptul mare am făcut o, o propunere foarte clară. Programele de ajustare împreună cu programele însoțitoare ar trebui să se deruleze prin intermediul actelor delegate. Propunerea trebuie să vină o propunere din partea Comisiei care trebuie să fie discutată de către Consiliu și de către Parlament. Și cred că aceasta ar fi cea mai uh, rațională uh, soluție, să discutăm despre acest plan prin intermediul actelor delegate. Domnul Langen, mă miră puțin această discuție, pentru că dosarul cu cele șase măsuri a fost adoptat cu o majoritate destul de largă. Unele uh, părți au fost controversate, dar propunerea făcută de comisie a fost uh, acceptată de majoritatea Parlamentului. Și văd că ceea ce propunerea colegului Gozes, care s-a bazat pe această majoritate largă, este pusă sub semnul, uh, sub semnul întrebării. Este vorba de mecanisme de monitorizare mai strictă. Parlamentul și-a dorit o majoritate inversă în legătură cu aceste sancțiuni în Consiliu și mi-aduc aminte foarte clar despre această discuție. În uh, plenul uh, Parlamentului s-au exprimat critici uh, masive față de doamna Merkel, față de domnul Marcozy, pentru că au respins compromisul din Deauville și Parlamentul a reușit să-și impună poziția în fața acestor uh, doi șefi de stat foarte importanți și acum renunțăm la această poziție. Deci ar trebui să inversăm toate cele hotărâte. Ajung la această concluzie în momentul în care citesc amendamentele de la articolul 34 și 35 nu se mai introduce în acest punct niciun fel de grad de uh, obligativitate și apoi se fac propuneri care nu, uh, nu au ce căuta în uh, acest uh, raport. De exemplu, când se aduce uh, în discuție introducerea unui fond de răscumpărare sau unui fond de stabilitate, uh, și dacă coordonatoarea din part, partea grupului uh, liberalilor își susține atât de mult punctul de poziție, acest lucru nu înseamnă că putem trece direct la modificarea uh, tratatelor. Și apoi propunerea socialiștilor să, să nu accepte această propunere, dar să facă uh, uh, referire la pactul fiscal. Ei bine, uh, Propunerea a fost făcută în 23 noiembrie, în moment în care nu exista pactul fiscal. Propunerea comisiei a fost făcută pe baza discuțiilor care au fost cerute în răstim de 2 ani de către Parlamentul European. Există un mecanism aut- automat. Deci nu pot să înțeleg acum uh, de ce trebuie, care sunt motivele pentru diluarea acestei poziții cred că mergem într-o direcție greșită în momentul în care ne dorim diluarea acestui regulament și apoi să spunem că uh, este un proces nedemocratic în momentul în care noi suntem uh, implicați uh, pentru două dosare. Și apoi, în legătură cu calendarul, tactica de amânare pe toamnă, după părerea mea, este una greșită tocmai pentru că am reacționat atât de lent ca politicieni am ajuns la aceste probleme și mi se pare greșit să nu trecem rapid rapid la acțiune. Pentru orice alt lucru neimportant uh, trecem printr-o procedură rapidă, dar când vine vorba de un mecanism de asigurare european care să țină seama și de pactul fiscal pe viitor și care vor, va reprezenta bazele pentru creșterea economică, se, an, se amână lucrurile pentru că așa își doresc unii sau alții dintre colegii noștri raportori. Mi se pare un lucru irresponsabil. Vă mulțumesc. Aș avea o remarcă foarte succintă. OECD în legătură cu ceea ce a spus și secretarul general al OCDE, că este mai economic să faci măsuri drastice dacă le întreprinzi înainte, timpuriu. Propunerea lui Jean-Paul Gozes este una ambițioasă, însă pentru a funcționa trebuie să, funcțion- trebuie să fie implementată din timp Așadar, dacă puteți uh, examina felul de a exista flexibilitatea pentru ca piețele să nu uh, anticipeze ceea ce se întâmplă. Deci dacă există această putere, trebuie să fie o surpriză pentru ca piața să nu poată uh, reacționa cu acțiuni prociclice. Nu avem foarte mult nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Dacă doresc raportorii să intervină foarte pe scurt, uh, pot să o facă, însă va, vor trebui să discute bilateral cu autorii amendamentelor. Jean-Paul. Vreau, vreau doar să răspund la temerile lui Bernard Langen. Voi face în așa fel încât lucrurile să meargă rapid și să votăm în 24 aprilie după cum am prevăzut. Am luat notă și de observ- celelalte observații în legătură cu amendamentele. Avem mai multe întâlniri cu raportorii din umbră și cred că vom putea să uh, lucrăm bine împreună pentru a nu pune bețe în roate uh, activității Parlamentului. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc și eu să mulțumesc tuturor pentru discuțiile pe care le-am purtat. A fost o discuție majoră și um, sunt și eu extrem de deschisă să port uh, la să port discuții individuale cu cei care au dubii sau întrebări în legătură cu sensul amendamentelor depuse, întrebări în legătură cu logica argumentelor prezentate astăzi. Mulțumesc tuturor pentru cooperare. Cred că important este spiritul negocierilor. Aceste subiecte sunt extrem de importante și se completează unele pe celelalte. Nu este ușor să adopți legislație atât de ușor. Deseori ne confruntăm cu incoerențe care trebuie să fie depășite eu voi face tot ceea ce pot pentru a putea adopta cât mai rapid un text consolidat. Vă mulțumesc. În momentul de față ne uităm la calendar. Votul în comisia noastră ar trebui să fie în 25 sau 26 aprilie și vă previn că este vorba de miercuri și joi. 26 este o zi de joi. Încercăm să vedem dacă putem avea votul miercuri, însă eh, trebuie să ni se confirme acest lucru, după care votul în plenară în iunie sau iulie, depinzând de pro- în funcție de program. Mulțumesc tuturor pentru răbdare Trecem rapid la punctul 6, raportul doamnei Adipodimata în legătură cu taxa pe tranzacțiile financiare. Este vorba de examinarea amendamentelor. Ani. Mulțumesc, Sharon, mulțumesc, vă mulțumesc tuturor, în special raportorilor din umbră care au depus amendamente. Sunt convinsă că vom avea o discuție constructivă astăzi aștept și discuțiile care vor continua cu raportorii din umbră. Dați-mi voie de a reitera faptul că anul trecut Parlamentul European a decis uh, să adopte o taxă pe tranzacțiile economice pentru a uh, aduce noi venituri, pentru, în al doilea rând pentru a corecta sub Uh, taxarea serviciilor financiare și în uh, al, doilea rând, în al treilea rând pentru a combate tranzacțiile pe termen scurt. Uh, trebuie să avem o abordare serioasă și coerentă pentru ca sectorul financiar să fie în serviciul economiei reale. Acum trebuie să transformăm intențiile noastre în realitate. Succesul unei asemenea taxe pe tranzacțiile financiare depinde de uh, structurarea sa care să nu permită evaziunea, evitarea uh, impozitării. Cred că există suficient uh, consens în această direcție. Uh, Rolul Parlamentului, după părerea mea, este de a completa și de a îmbunătăți propunerea Comisiei pentru a încuraja și a facilita un compromis la Consiliu. Trec acum la amendamente. Dacă excludem amendamentele care cer respingerea propunerii, restul amendamentelor pot fi uh, clasificate în șase categorii. În primul rând, amendamente care propun alternative la o taxă pe tranzacțiile financiare, uh, cum ar fi un, o, un TVA sau uh, sau o PAT, taxă pe uh, acțiuni financiare. Dacă ne uităm, dacă trece, am trece la o taxă pe valoare adăugată sau o pe AT, ar, acest lucru ar însemna evitarea discuției legate de o taxă pe tranzacții financiare și nu noi trebuie să lansăm o asemenea dezbatere. În al doilea rând, se cere excepția anumitor fonduri financiare. Foarte pe scurt, mă refer la fondurile de pensii, pentru că acestea reprezintă o chestiune care îi preocupă pe mulți colegi. Aceste fonduri de pensii, propunerea Comisiei, cred că are următoarea intenție ca fondurile de pensii să urmeze o strategie de investiții conservatoare. Fondurile de pensii nu sunt invitate să speculeze sau să Uh, acumuleze costuri de tranzacții enorme. Aceste acțiuni ar fi contrare funcției unui fond de pensii care este de a plăti pensii după 20 sau 30 de ani de economii. Aplicarea taxei pe tranzacțiile financiare în legătură cu uh, dobânda uh, va afecta doar uh, zecimile de procent și uh, în evaluarea de impact revizuită vedem că un fond de pensii care reprezintă 20 de ani de economii are uh, efectul taxei financiare este uh, aceea ca și cum pensionarul nu ar fi investit 100 de euro pe lună, ci 99,99 ,99 de euro pe lună, deci un cost de 0,05%. De asemenea, tranzacțiile imobiliare sunt uh, eliminate din punct, domeniul de aplicare al directivei. Deci nu cred că există o argumentare solidă pentru a trata diferit fondurile de pensii, decât dacă vrem să le încurajăm să uh, urmeze strategii riscante lucru care, după cum am văzut în timpul crizei, ar avea consecințe extrem de negative asupra uh, cetățenilor și pensionarilor în particular. Uh, o propunere ar fi o opțiune unică de rambursare pentru economii cum ar fi fondurile de pensii sau USITS care sunt supuse taxei pe tranzacțiile financiare și în acest caz se pot cere rambursări dacă activele sunt sub o anumită limită sau ca o uh, primă tranșă din uh, sumă să fie exclusă de la taxa pe tranzacțiile financiare. Nu apar în amendamente aceste idei, însă reprezint spre un compromis. În al treilea rând, se solicită cooperarea. Sunt de acord cu cooperarea aprofundată. Consider că aceste mențiuni, mențiuni trebuie să apară în considerente. În al patrulea rând, abordarea Comisiei de a avea o armonizare minimă a ratei este cea corectă. Este o aportare care este implicată și implementată în momentul actual cu TVA, că consider că este vorba de abordarea cea mai bună în cazul taxei pe tranzacțiile financiare. Aceste ratele trebuie să fie scăzute la început și grupul de experți pe TFF, după cum au propus colegii Canfan și Gigold, trebuie să aibă mandatul de a reexamina situația, situația și de a propune modificări ulterior conform evoluției ratei. În legătură cu includerea tranzacțiilor spot pe e, eh, schimburi de monedă. În principiu sunt de acord, nu am nimic împotriva acestei idei. Trebuie să ne amintim că serviciile juridice ale Consilii au uh, emis un aviz negativ spunând că contrazice libera circulație a capitalului putem și noi să solicităm serviciilor juridice să ne acorde un aviz formal. În ceea ce privește determinarea sumei impozitabile în cazul produselor derivate, amendament propus de Pascal. Cred că ideea de ajustare a bazei de impozitare în contractele derivate este cel puțin atât de mare ca și în cazul investițiilor directe. Mi se pare o idee interesantă, însă în același timp consider că trebuie să elaborăm mai mult ideea pentru a ne asigura că există suficiente posibilități de funcționare în practică și pentru a nu ajunge la complicații inutile în domeniul implementării. Mai există și alte câteva remarci în legătură cu amendamente individuale. Apare ideea un scăderii ratelor pentru tranzacțiile de pe piețele transparente într-un amendament al colegului Caras mi se pare că merge în direcția cea bună în ceea ce privește rezidența și principiul de proprietate. Am primit multe amendamente de la domnul colegii Pietikainen, Beres, Gozes, Dodge. Susțin aceste amendamente. Mi se pare de asemenea că este optim să spunem că emiterea și reședința se complementează și că poate este cel mai bine să nu menționăm care principiu este primar pentru ca ambele să aibă statut egal și uh, să ne acorde flexibilitate. Există și amendamente legate de Consiliu uh, depuse de președinte Sharon Bowles și Pascal Canfa. Sunt de acord cu ele în principiu. Nu cred că se potrivesc neapărat aici, de vreme ce există și alte măsuri de reglementare care le discută. În ceea ce privește efectul în cascadă Amendamentul 142 al doamnei Pietikainen mi se pare că merge în direcția cea bună și îl salut. După aceea, amendamentele 149 și 150 uh, al doamnei, doamnei Pieticani în legătură cu înregistrarea la autoritățile fiscale sunt uh, salutare. De asemenea, 151, 2 și 3 ale doamnei Shahan Bowles și al lui Ole Schmidt mi se par interesante și merită discutate. discutate. În legătură cu regulile comune pentru a preveni evaziunea fiscală și evitarea plății impozitelor, amendamentele doamnei Pietikainen, doamnei Bowles și domnului Schmidt, Schmidt pot să fie uh, solidificate, unite într-un amendament de compromis la fel în legătură cu uh, cooperarea internațională în domeniul fiscal. Nu, nu în ultimul rând, la amendamentul domnului Gigold în legătură cu o regulă împotriva abuzurilor, mi se, sunt complet de acord și, în ultimul rând, gestionarea veniturilor. Repet că este o problemă care nu este tratată în propunerea actuală a Comisiei, însă, în același timp, în Comisia noastră și în Parlament în general, nu putem ignora propunerile Comisiei Europene pentru a consolida noțiunea resurselor proprii ale Uniunii Europene. După cum știm cu toții, conform propunerii Comisiei, o parte din veniturile din TFF precum și din TVA revizuită, ar reveni bugetului european. Acest concept și această abordare ar trebui încurajată pentru a ne uh, exprima angajamentul spre un sistem de resurse proprii al Uniunii Europene, al unei metode comunitare. Există posibilitatea de a găsi un compromis bun în legătură cu aceste teme în uh, amendamente de compromis. Trebuie să uh, fiți conștienți, spune președinta, că nu avem foarte mult timp la dispoziție. Reamintesc secretariatului acest lucru pentru a putea termina. Sper că raportorii din umbră vor putea să se Uh, limiteze la în jur de 3 minute. Știu că este dificil. Sirpa. Doamna raportor a vorbit aproape 20 de minute. Înțeleg. Însă înseamnă că ceilalți nu vor avea atât de mult timp de intervenție. Sirpa. Mai întâi mulțumesc raportoarei pentru uh, metoda de lucru foarte profesională și uh, constructivă. Uh, o să mă limitez la principalele puncte um, de amendament. Mai întâi, vis-a-vis -vis de modelele alternative și uh, respingerea acestora, vreau să subliniez încă o dată faptul că uh, deși uh, lucrurile pot părea diferite, uh, ele se comportă diferit. La fel uh, stau lucrurile și cu um, aceste taxe. Cred că Parlamentul trebuie să susțină aceste metode alternative. Vis-a-vis -vis de modelul de salvgardare și uh, vis-a-vis uh, -vis de uh, problema, de, vis-a-vis -vis de principiul um, uh, emitentului, de asemenea, cred că Parlamentul ar trebui să meargă în acea direcție. Uh, Cooperarea uh, întărită este într-adevăr uh, importantă. Trebuie să salv, uh, păstrăm uh, modelul taxei pe tranzacții uh, financiare și să vedem uh, dacă uh, această cooperare în, întărită ține seama de limitele statelor membre, pentru că aceasta ar putea fi una dintre soluții. Apoi, uh, tax taxele și uh, OPCVM-urile, da, cred că e bine că ele există, resurse din um, resurse proprii, uh, sunt necesare discuții în acest sens, dar poziția noastră este foarte împotrivă, foarte clar împotriva alocării acestei taxe pentru uh, scopuri clare, uh, pentru că impozitele sunt văzute ca venituri și apoi bugetul este discutat, hotărât în alt domeniu. Apoi, un aspect uh, dificil pe care trebuie să-l, să-l discutăm în continuare și mulțumesc raportoarei pentru uh, disponibilitatea de uh, cooperare este excluderea din domeniul de aplicare și problema uh, pensiilor. Să vedem cum găsim o metodă, fondurilor de pensii, să vedem cum găsim o metodă de a colabora în acest sens. Uh, valoarea taxei, să începem cu armonizarea minimă, propunerea comisiei este foarte interesantă să vedem dacă putem uh, pleca de la baza aceea și pentru că uh, mi s-a terminat timpul, vis-a-vis -vis de celelalte puncte, vreau să mai subliniez doar o, um, că avem o poziție comună și în ceea ce privește evitar, uh, combaterea evitării și abuzurilor fiscale într-un mod cât mai strict cu putință. Uh, în sfârșit, cred că vocea Parlamentului va fi una puternică doar dacă avem o majoritate largă și un raport coerent și apreciez uh, că raportoarea lucrează fix în această direcție și noi avem aceeași atitudine. Mulțumesc. Președinte, mulțumesc, Wolf. Mulțumesc, doamnă președinte. Dați-mi voie să spun de la început că partidul meu din Germania este strict împotriva introducerea acestei taxe pe uh, tranzacții financiare. Eu nu sunt atât de strict împotriva, dar vreau doar să știți. Partidul meu a spus uh, clar uh, partenerilor de coaliție că nu va susține acest text așa cum a fost propus de comisie. Eu susțin obiectivele uh, prezentate de comisie și anume că sectorul financiar trebuie să contribuie și financiar la um, soluționarea uh, daunelor produse de criză. Și așa ajung la prima întrebare. Pentru ce vom folosi acești bani? Și aici avem două opinii diferite, divergente fie să trimitem direct banii Uniunii Europene, două treimi din ele, fie să finanțăm ajutorul pentru dezvoltare, uh, problema, uh, soluții de schimbări climatice și așa mai departe. Cred că trebuie să stabilim foarte clar și în acest lucru și să avem argumente convingătoare. Mi se pare clar că, oricum, costul taxelor pe tranzacții financiare va fi transmis clienților, așa cum se transmite și TVA-ul și toate celelalte. Când cumperi o franzelă, tu plătești TVA-ul și nu um, brutăria. De aceea trebuie să ne asigurăm că condițiile pe care le creăm sunt unele egale și dacă introducem această taxă pe tranzacție, uh, că funcționează principiul reședinței și să nu ne facem iluzii să spunem că oricum și în Singapore sau în Brazilia se aplică taxa dacă e implicat un partener european. Eu sper să poată și să am o asigurare. Nu cred că e atât de simplu și că se va întâmpla așa ușor. Vreau totodată să fiu sigur, mai ales în ceea ce privește um, tranzacțiile de înaltă frecvență, pentru că ele sunt țintite, sunt și ele țintite de propunere. Uh, că putem face față, față fluxului de date, pentru că avem, de, avem sute de mii de tranzacții într-o milisecundă pentru, și la sfârșitul zilei vom avea sute de miliarde de tranzacții pe care să le taxăm și vreau să mă asigur că putem face acest lucru și practic, nu doar teoretic. Dacă facem acest lucru și aplicăm această taxă, să ne asigurăm că uh, valoarea este identică sau rata valorii este identică în toate statele, să nu spună un, într-un stat că este 0,01, în altul 0,05 și așa mai departe. Deci condiții de egalitate. Prin urmare, eu susțin obiectivele, cel puțin teoretic ar putea să funcționeze, dar am încă niște întrebări la care vreau răspunsuri. Mulțumesc frumos. Președinta, mulțumesc, IFO. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu o să vă economisesc ceva timp pentru că sunt uh, printre cei care au depus amendamente uh, care solicitau respingerea poziției uh, comisiei. Deci nu prea mai am altceva de spus pentru că eu înțeleg uh, ședința de astăzi ca o examinare a amendamentelor, nu o dezbatere vis-a-vis -vis de uh, punctele pro sau contra acestui proiect. Prin urmare, vom fi împotriva acestui text, vom păstra, uh, vom rămâne împotriva sa și ascultând-o pe doamna Podimata, a cărei muncă o apreciez, Explicația s-a ne-a întărit și mai mult hotărârea de a respinge această propunere. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte Pascal. Da, vis-a-vis -vis de principalele puncte dezbatere, uh, dezbătute, iată și punctul meu de vedere. Vis-a-vis -vis de modele, sunt de acord cu uh, Ani Podimata. Uh, trebuie să taxăm uh, tranzacțiile pe termen scurt și de aceea uh, fondurile de pensii uh, nu sunt vizate vis-a-vis -vis de taxa pe activități financiare ca alternativă la taxa pe tranzacții financiare, dezbaterea revine ori de câte ori avansăm. Ni se prezintă această alternativă. La fel s-a întâmplat și cu raport, în cadrul raportului FMI. Dacă ne uităm la cifre, nu se prevede ca taxa pe activități financiare să aducă la fel de mult ca și taxa pe tranzacții financiare, deci nu vorbim de același lucru. Și apoi problema cu această taxă pe activități financiare e că ea taxează toate activitățile bancare, inclusiv cele care nu pun probleme în sine, ci sunt utile economiei reale, iar interesul acestei taxe pe tranzacțiile financiare este să diferențeze tranzacțiile utile pe termen lung, care ajută economia, de cele speculative pe termen scurt. Deci suma problema este cu totul diferită și ratăm unul dintre obiectivele inițiale pe, dacă uh, apelăm la taxa pe activități financiare. Deci nu mi se pare că sunt două instrumente uh, care să uh, fie similare și faptul că vine ca plan B arată clar că e vorba de o diversiune și de nimic altceva. Vis-a-vis -vis de comisie și alegerea făcută, noi am făcut un amendament vis-a-vis -vis de piața de schimb. Ni s-a spus că acest lucru este contrar liberei circulații a capitalurilor, fără argumente însă. Noi am vrea să avem un studiu, nu doar rezultatul, ci și raționamentul care a făcut Comisia să concluzioneze că acest lucru uh, depășește posibilitățile oferite de tratat, pentru că noi avem o decizie a Curții de Justiție uh, Europene care spune contrariul. Eu nu sunt jurist, dar aș vrea oricum să știu raționamentul comisiei care justifică uh, exceptarea piețelor de schimb. Uh, Așteptăm încă studiul de impact uh, privind creșterea promis de mai multe ori, chiar de curând de comisarul responsabil de fiscalitate și am vrea să îl primim cât mai repede cu putință. Și ca să răspund la uh, cele două puncte ridicate, domnul Wolf Klintz, cum să facem astfel încât principiul uh, reședinței să fie aplicat și controlat într-adevăr, uh, ei bine, adăugând principiul transferului de proprietate. Tocmai acesta este obiectivul principiului transferului de proprietate, adică dacă faceți o tranzacție la zapore și nu o declarați pentru a evita principiul reședinței, atunci titlul dumneavoastră de proprietate nu este valabil și vă asumați un risc juridic enorm pe care nicio bancă nu va fi gata să și-l asume și atunci aceasta este modalitatea optimă de a asigura principiul reședinței, adăugând acest principiu al proprietății proprietății. Și, în sfârșit, Ordinele se găsesc în carnetul de ordine și majoritatea uh, tranzacțiilor uh, de înaltă frecvență, pentru că despre ele este vorba, sunt înregistrate, este foarte simplu, e o tehnologie de bază și se spune clar, iată, acum iau aceste carnete de ordine și mă uit dacă operatorul de tranzacțiile în altă frecvență a plătit taxele de, pentru toate acele ordine din carnet. Dacă nu, atunci uh, Trag o concluzie care se referă la sancțiuni, penalități și așa mai departe. E o tehnică fiscală absolut uh, fezabilă. În ceea ce privește transparența, pentru că lucrurile sunt înregistrate, nu ar trebui să fie probleme tehnice majore. Mulțumesc! Miguel Portaș. Cred că săptămâna trecută uh, doamna raportor a discutat uh, în cadrul întâlnirii uh, intercomisii interparlamentare despre um, cadrul financiar multianual viitor. S-a spus că ce, măsurile luate până acum au fost gândite pentru a recâștiga încrederea piețelor. De asemenea, ne dorim recâștigarea încrederii cetățenilor europeni în politicile noastre. După părerea mea, acesta este principiul care a trebui aplicat și taxei despre care discutăm acum. Deci, în propunerea de regulament făcută de către Comisie, după părerea mea, fundamentală este referința care se face la ideea că această taxă trebuie să fie aplicată pe plan național, dar să devină un venit al bugetului european. Un buget care să fie folosit pentru a combate sărăcia, schimbările climatice și pentru a promova creșterea economică. De ce spun acest lucru? Îl spun pentru că avem Discutăm un nou instrument care permite redistribuirea fondurilor de la capital la forțele de muncă, dacă acceptați această comparație. Apoi, nu sunt convins că această propunere care discută două taxe ne va ajuta să ne îndeplinim obiectivele pe care și le dorește Comisia, de fapt. Mai ales când vine vorba de uh, investiții um, care să se bazeze pe anumite obiective specifice. Există aceste două propuneri ale Comisiei și cred că acestea merită să fie analizate mai îndeaproape. Um, cred că rata propusă de 0,1-0,25 este o rată foarte mică. Apoi, există și un alt uh, aspect legat de principiul reședinței în momentul în care sunt vândute unele acțiuni și trebuie uh, plătită taxă pe această tranzacție. Sunt de acord și cu acest principiu, sunt de acord și cu cele spuse de doamna, de doamna raportor în legătură cu fondurile de pensii, acest regulament uh, ar, dori să, ar trebui să ducă la un comportament mai uh, conservator al uh, oamenilor și mai ales a instituțiilor care se ocupă de pensiile oamenilor. Și am respectat timpul de 3 minute. Vă mulțumesc, doamna președinte, acum doamna Luling are cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Eu nu sunt încă convinsă de a pretinsele beneficii ale acestei taxe pe tranzacții financiare, după cum am spus deja. Am propus totuși o serie de amendamente care vizează excluderea din domeniul de aplicare a domeniului investițiilor, OPCVM-urile, fondurile de pensii, care răspund la criterii de, direct, criteriile directivei existente. Eu uh, regret că raportarea nu vrea să le accepte, deși este o măsură de bun simț, pentru că este vorba mai întâi de un instrument folosit de foarte mulți cetățeni. E un instrument de economisire și atunci nu este corect să aduci efectele speculărilor financiare asupra lor și să ții seama de instrumente financiare care sunt contra acestei direcții, adică economisirea pe termen lung pentru a-și asigura cel mai adesea o protecție socială. Nu văd această logică și cred că e puțin spus că nu e acceptabil să pedepsești fondurile de investiții care, prin natura lor, trebuie să facă să, trebuie să-și circule uh, fondurile constant și să și trebuie să ia în considerare pentru taxare fiecare tranzacție. Acest efect de cascadă, OPCVM-urile, dar și fondurile de pensii ar fi foarte puternic penalizate față de instrumentele financiare clasice, care nu sunt impuse decât la cumpărare și la vânzare, în timp ce o impunere asupra fondurilor de pensii ar sufoca această industrie în concurență cu uh, țările terțe, chiar și procentul de 0,1 devine uh, rapid uh, periculos atunci când e înmulțit cu 5 sau cu 6 sau cu de mai multe ori. Dacă am înțeles bine raportoarea, eu cred că ea pune în, uh, sub semnul întrebării și un studiu german care a arătat că un investitor care punea în fiecare lună o sumă de 100 de euro ca investiție timp de 40 de ani ar uh, suferi la sfârșitul uh, perioadei o pierdere de 40.000 de euro. Iată așadar ce efect ar avea taxa pe tranzacții financiare aplicată asupra OPCVM-urilor. Consecințe dezastroase așadar și aceasta, dacă ea trebuie introdusă, trebuie măcar să ne păzim, trebuie ca ea să ne ferească de afacerile cele mai periculoase și nu de celelalte. Dar, dată fiind situația actuală, cred că raportarea noastră și colegele care o susțin par puțin defazate vis-a-vis -vis de ceea ce se întâmplă la nivelul Consiliului uh, și în special vis-a-vis -vis de ceea ce crede domnul uh, Schäuble în uh, fruntea acestui Consiliu, care a spus că această taxă îl interesează. Este adevărat că el încearcă să prezinte într-o mine foarte pozitivă guvernelor naționale ce economii, ce economii s-ar putea face, dar uh, trebuie totuși să nu ne lăsăm depășiți de realitate în acest dosar. Ole Schmidt. Ole Schmidt are Vă mulțumesc, doamna președintă. Eu nu mă confrunt cu aceeași problemă cum face domnul Clintz, eu sunt de aceeași părere cu partidul politic uh, din țara mea. Dar dacă examinați refuzurile de la începutul amendamentelor, puteți să vedeți că unii dintre noi își doresc un fel de taxare a acestui sector. Deci, refuzăm această propunere pentru că, după părerea noastră, este una contraproductivă. Cred că ar fi foarte interesant din punct de vedere strategic, dacă am discuta și despre ce s-ar întâmpla dacă acest sistem va fi refuzat. Pentru că Uh, dacă nu vom, ne vom pierde, nu vom mai avea niciun cuvânt de spus în legătură cu această temă. În drept urmare, aș cere um, doamnei raportorului și doamnei președinte următorul lucru. Ar trebui să votăm pe data de 25-26 aprilie și mă întreb dacă este un lucru înțelept. Oare nu ar trebui să așteptăm puțin? Pentru că știm foarte bine că în această vinere în Copenhaga uh, va avea loc o întâlnire care poate va aduce niște modificări. Deci aș dori să întreb doamna raportor dacă nu se gândește la o poziție de retragere. Cred că acest lucru este util. După cum am spus, nu mă împotrivesc taxelor, ci mă împotrivesc taxelor care s-ar putea dovedi contraproductive. Tocmai de aceea consider că ar trebui să avem o discuție. Aș fi avut o întrebare și, și pentru domnul uh, Clintz legată de participanți. Discutăm de, zona, de statele din zona euro, alte state și este o întrebare la care nimeni nu a răspuns până acum. Vă mulțumesc. Ok, am, cred, cred că inter, doresc să intervii și tu. Da, nu doream să intervin, dar uh, s-a amintit faptul că fondurile de pensii nu ar trebui intervenite. Doamna președinte, uh, cred că doamna raportor ar trebui să vă asculte, Ani. Doamna Swinburne, este un uh, aspect foarte important. Pot să vă spun că cu cât un fond de pensii este mai conservator, are o politică mai conservatoare de investiții, cu atât uh, trebuie să-ți asiguri mai mult uh, pozițiile. Deci, pentru acest lucru ai nevoie de foarte multe tranzacții zilnice. Deci, obiectivul de excludere a fondurilor de pensii ar fi să permită acestor uh, fonduri să-și păstreze poziția uh, Uh, conservatoare. Dacă investiția uh, devine mai riscantă pentru că nu-ți mai poți permite asigurarea investițiilor, acest lucru reprezintă un cost suplimentar pentru fondul respectiv. Și studiul din Germania a demonstrat uh, cât de mari sunt costurile pe termen lung. Și există și studii din Suedia, din Danemarca, care susțin că există un impact de 20% pe termen lung este un cont uh, foarte mare și costul mediu pentru un fond care trebuie să-și asigure portofoliu este foarte mare. Este vorba de 20, un cost de 27 mai mare pentru fiecare tranzacție, pentru că fiecare tranzacție presupune un număr multiplu de tranzacții pentru a intermedia un schimb. Deci nu este o situație simplă. Cu cât uh, un fond uh, va avea o strategie mai conservatoare, cu atât va trebui să plătească mai mult. Uh, a, aceasta este situația cu asigurările dinamice pe această piață. Mulțumesc, Sven. Da, doamnă președinte, și eu doream să mă refer la același lucru. Uneori, Uh, regulamentele sunt cele care cer fondurilor noastre să-și asigure suplimentar investițiile, pentru că dacă nu, investițiile respective sunt, uh, uh, primesc o rată de credit diferită și cred că același lucru se aplică și fondurilor de pensii. Deci eu aș spune că dacă nu ne dorim derogarea fondurilor de pensii, în totalitate, atunci poate ar trebui să discutăm exact această situație legată de asigurarea investițiilor respective. Am discutat același lucru și când am discutat uh, directiva EMIR despre societățile um, despre societățile comerciale. Mi-au cer, unele au cerut că unele derogări pentru că dacă nu vor avea probleme legate de um, investițiile pe termen lung. Deci dacă nu ne dorim o hârtie în alb, cred că ar trebui să studiem fiecare sector de la caz la caz, pentru că o asigurare nu reprezintă o speculație, ci uneori este cerută printr-un uh, regulament. Și vă aduc aminte că în momentul în care am discutat cu domnul comisar Șemete, dumnealui nu a înțeles Uh, faptul că fondurile de pensii sunt implicate în uh, asemenea uh, tranzacții și, până la urmă, alternativa ar fi ca prin regulamentele noastre să renunțăm la aceste cereri de asigurare a unei investiții. Investitorii ar trebui să se gândească foarte bine la investițiile pe care le fac. Dar dacă Uh, renunțăm la prevederile de reglementare în legătură cu asigurarea unei investiții, nu știu în ce situații exacte vom ajunge. Apoi, în legătură cu responsabilitatea uh, comună sau separată. Mie nu mi-a plăcut ideea ca o investiție de mici dimensiuni să fie uh, responsabilă în comun față de taxele datorate de o bancă de investiții care nu și-a plătit taxa respectivă nu mi s-a părut uh, un lucru rezonabil să ne așteptăm ca o persoană, o, o societate mai vulnerabilă să răspundă pentru o fraudă cauzată, întreprinsă de o altă organizație. Și în această lumină trebuie înțelese amendamentele pe care le-am depus la acest punct. Dacă nu mai dorește nimeni să intervină, Ani, mai ai câteva minute la dispoziție cu înțelegerea interpreților. Vă mulțumesc. Doar două minute. Aș dori să mulțumesc tuturor pentru remarcile făcute și văd că majoritatea raportorilor din umbră au părăsit deja sala. După cum am spus deja în uh, discursul introductiv, Încercăm să găsim unele amendament, uh, amendamente de compromis, de exemplu, în legătură cu rolul Uniunii Europene, cu introducerea acestei taxe pe plan global, în legătură cu ideea folosirii veniturilor. Acum, în legătură cu întrebarea care a fost punctul central al discuțiilor noastre, propunerea de a avea o derogare pentru fondurile de pensii. Propunerea mea cred că am explicat-o cu foarte multe detalii. M-am referit la diferite scenarii pe care s-a bazat analiza de impact a Comisiei. Știu că în acest uh, domeniu există unele date, date uh, proaspete și un ultim aspect îngrijorările ridicate în ceea ce privește fondurile de pensii și propunerea de a scoate fondurile de pensii din domeniul de aplicare a acestei directive, ei bine, aceste propuneri vin din partea unor colegi care se opun uh, introducerii unei asemenea taxe pe tranzacții financiare. Am spus că doar dacă fondurile de pensii vor fi uh, exceptată de la, acest, uh, de la această propunere, atunci se vor, își vor regândi poziția inițială. Nimeni nu pune sub semnul întrebării cât de sensibilă este această temă a, economiile, a economiilor uh, pensionarilor. Cred că cu, pentru toții este importantă această temă. Ați spus această întrebare și pot să vă spun că uh, Uh, cineva mi-a spus că trebuie să ne oprim cu, uh, cu această propunere și tocmai acest lucru am încercat eu să-l fac. Dacă ne dorim o tranzacție și majoritatea Parlamentului European își dorește această tranzacție, cred că ar trebui să luăm unele măsuri pentru a Uh, îngrădi efectele negative asupra uh, cetățenilor. În acest moment ne dorim să votăm pe data de 24 aprilie. Pot să vă spun că această temă va fi abordată la întâlnirea neoficială a Ecofinului în acest în sfârșit de săptămână, deci poate vom primi informații noi în urma acestei întâlniri și presupun că dacă raportorul nu este de altă uh, părere, ne dorim să votăm pe data de 25 aprilie. Da, este, nu este vorba de o procedură de codecizie. Drept urmare, nu cred că are vreun rost să amânăm votul pentru a exista un paralelism cu discuțiile care au loc în Consiliu. Din potrivă, ar fi bine să putem să ne exprimăm punctul de vedere uh, ca instituție. Vă mulțumesc, doamna președinte. Asta înseamnă că probabil vom ajunge în plenară în prima, în prima sau a doua sesiune din iunie, în funcție de calendar. Vă mulțumesc foarte mult. Ne revedem mâine. Okay, 9 o'clock tomorrow morning. Mâine la ora 9 dimineața. Well,